Good afternoon, dear colleagues, dear guests. We will start. Bună ziua, dragi colegi, estimați oaspeți, vom uh, începe ședința de astăzi. Am să continui în uh, lituaniană. Vă rog să vă puneți căștile. Înainte de toate, trebuie să adoptăm ordinea de zi. Punctul 5 de pe ordinea de zi, schimbul de opinii cu Leila Guven, activist pentru drepturile omului, a fost schimbat datorită condiției grave de sănătate a doamnei Guven. însă nu va mai putea lua parte la ședința noastră și va fi înlocuită de doamna Serpil Kemalbai, care va transmite un mesaj din partea doamnei Guven. Dacă nu aveți alte comentarii, putem continua ordinea de zi conform... Uh, putem continua ședința conform ordinei de zi. Vă rog. Mulțumesc, doamne președinte. Doream doar să precizez, spune doamna Forența, că Leila Guven nu poate fi prezentă nici în uh, uh persoană pentru că ține greva foamei deja de câteva luni și este pur și simplu extenuantă, extenuată din cauza um, acestei greve și, din păcate, condițiile în care se află dumneavoastră nu sunt deloc încurajatoare. Aci, vă rog. Da, cum merge? Mulțumesc pentru această informație. Îi urăm toate cele bune și sperăm că își va reveni. Trecem acum la punctul 2 de pe ordinea de zi, adoptarea proceselor verbale ale ședințelor noastre de pe 20 februarie 2018, 25 aprilie 2018, 26 aprilie 2018, 27 noiembrie 2018, 23 ianuarie 2019, 26, 27 februarie 2019 și 7 martie 2019. Dacă nu există alte observații, aceste procese verbale se consideră ca fiind adoptate. Trecem la punctul 3 comunicările președintei. La întâlnirea lor de pe 27 februarie, coordonatorii au hotărât să aloce pachetul privind uh, procedura bugetară pentru 2020 grupului popular. De asemenea, aș dori să urez bun venit unui grup de vizitatori din partea doamnei Noișel, din partea unei organizații sociale a femeilor din uh, Germania, din partea partidului SPD. Punctul 4. Rolul femeilor în procesele de pace. Pentru astăzi este prevăzut o audiere privind participarea femeilor la prevenirea conflictelor și soluționarea acestora. Femeile pot aduce o contribuție importantă în rezolvarea acestor conflicte, cât și în ce privește gestionarea situației în urma conflictelor. Vom vorbi despre rolul femeilor um, în cadrul conflictelor, un uh, segment special al acestei audieri se va ocupa de regiunea Balcanilor Occidentali. Am invitat cinci uh, experți la această audiere. De asemenea, vom asista la prezentarea unui studiu. Aș dori să încep audierea dând înainte de toate cuvântul doamnei Johanna Putanen, care este activă în um, ce privește organizațiile de femei care se ocupă de menținerea păcii. Înainte de toate, vă mulțumesc pentru invitația. E adevărată onoare să particip la această întâlnire. Îi mulțumesc comisiei dumneavoastră că a abordat subiectul într-un moment cât se poate de oportun. Pentru a începe câteva cuvinte despre mine și despre organizația pe care o, re- o reprezint. Vin din partea CMI, Crisis Management Initiative, o organizație independentă din Finlanda, care încearcă să prevină și să soluționeze conflictele violente prin dialog și mediere. Organizația a fost înființată în anul 2000 de Marti Ahtisari, fostul președinte. Suntem activ, suntem implicați în uh, peste 10 țări uh, aflate în conflict, mai ales în Africa, Orientul Mijlociu și Asia. Din perspectiva organizației noastre, Consolidarea rolului femeilor în procesele de pace reprezintă una din prioritățile noastre cheie, nu doar pentru că este una din valorile noastre fundamentale, ci și pentru că considerăm că doar așa ne putem consolida misiunea noastră principală, și anume de a preveni și soluționa conflictele violente. Procedăm pe două dimensiuni. În primul rând, consolidând capacitățile de mediere care țin cont de dimensiunea de gen, a acelor organizații care gestionează procesele de pace. În același timp oferim un sprijin specific femeilor din zonele de conflict. Perspectiva mea asupra subiectului ține foarte mult și este influențată foarte mult de activitatea noastră în țările în conflict. De ce tot acesta contează? De ce este important pentru noi ca familie să fie incluse în uh, procesele de pace. Bineînțeles, uh, cele spuse deja de președintă sunt valabile rezoluția ONU 1325 și rezoluțiile ulterioare, angajamentele internaționale, toate au fost detaliate în cadrul nostru normativ. Depinde însă foarte mult și cine susține pacea pe care, pentru care luptăm, dacă e o pace legitimă în ochii tuturor cetățenilor sau doar în ochii acelora care au uh, mânat lupta. Există și cercetări comparative în ceea ce privește implicarea societății civile, inclusiv a femeilor care arată că în acest fel se includ mult mai multe subiecte, mult perspective noi când vine vorba de drepturile victimelor, despre cum se poate reforma mai bine sectorul securității. Iată un motiv esențial care justifică implicarea noastră în proces. În plus, ratăm uh, șanse excluse în jumătate din populație excludem actori care în acest fel ar putea promova pacea. Vedem acest lucru concret în Yemen, pentru că adesea femeile sunt cele care roșesc să se miște mai ușor. Ele s-au ocupat de schimburi de prizonieri pe teren, grație rolului social și accesului de care se bucură. Dacă nu luăm în calcul acest, acești actori, înseamnă că nu prea ne facem bine treaba. Bineînțeles, există și această idee pe termen lung. Procesele de pace sunt acele momente punctuale în istorie unde regulile jocului politic pot fi rescrise. Dacă reușim, într-adevăr, să imprimăm o dimensiune care ține cont de rolul femeilor, va avea un impact pe viitor. E crucial pentru a avea o societate mai democratică, mai justă și mai echitabilă. Iată, obiectivele noastre pe termen lung, însă pe termen scurt avem uh, motive practice, concrete, care pot consolida uh, procesul de pace. Însă, practic, au trecut aproape 20 de ani de la rezoluția inovatoare și dacă ne uităm la cum stau lucrurile cu procesele de pace pe glob, nu prea am văzut uh, un impact considerabil. S-a spus, într-adevăr, că rezoluția 1325 a fost eh, practic eh, agenda dezbătută cel mai mult, dar referitor la care s-a făcut cel mai puțin. Dacă ne gândim la discuțiile purtate, la resursele alocate pentru pace și securitate, constatăm că cel puțin, mai puțin de 2% a fost alocat pentru promovarea acestor obiective. Mai puțin de 2%. Cum arată procesele de pace? Putem constata că acestea reflectă situația actuală. E un studiu care poate e cel mai amplu, deși are deja câțiva ani, care ține cont de rolul femeilor în uh, principalele procese de pace în ultimii 20 de ani deci nu e o lectură îmbucurătoare. Mai puțin de 2% din principalii mediatori, 4% din toți semnatarii care au semnat acordul au fost femei și 1 din 10 din cei prezenți la masa negocierilor au fost femei, deci mai puțin de 10%. E foarte departe de obiectivele pe care ni le-am fixat. Așadar, din punctul nostru de vedere și privind cum stau lucrurile pe teren, putem spune că, pe de o parte, cadrul normativ a pus subiectul pe tapet. Nu cred că nu există vreun proces de pace unde cineva să nu întrebe unde sunt femeile. Și e un punct de plecare. Măcar se identifică absența acestora. Însă, când vine vorba de cine participă la negocieri, la procesul formal, există foarte puține femei care participă și statisticile demonstrează acest lucru. Vedem, de pildă, acest lucru dacă ne uităm la procesul de pace din Yemen, din Siria. Nu prea sunt multe femei implicate. Cu toate acestea, scoate în evidență că atunci când vine vorba de procesele de pace la un alt nivel, poate nu la cel mai înalt nivel politic, dar ce se întâmplă la nivel local, dialog uh, pentru pace, consolidarea încrederii, se face foarte mult. În Ucraina, de pildă, putem vorbi de dreptul de o uh, dimensiune feminină imprimată. Dar Um, la nivel înalt nu se ține cont de femei și acolo aș spune că ratăm într-adevăr o șansă. Care sunt obstacolele? De ce se întâmplă toate acestea? Dacă tot spunem că toată lumea și-a luat un angajament față de aceste obiective, însă realitatea spune cu totul altceva, există câteva motive pe care le putem scoate în evidență. Există o provocare de ansamblu când vine vorba de mediere și de dialog S-a revenit uh, la o politică de forță care a cam scuturat uh, eforturile de mediere și de dialog pentru pace, a redus spațiul pentru societatea civilă, limitând în acest fel participarea femeilor. Când vine vorba însă de barierele reale, anul trecut Organizația noastră a invitat mai mulți actori, atât din mediul universitar, cât și din cei care au negociat pace, din cei care au fost detașați pentru mediere și am discutat de care e problema reală și am ajuns la concluzia că în um, raționamentul nostru în continuare există o serie de bariere conceptuale care încă marchează gândirea din uh, mediere. Există așa numitele probleme ale femeilor. Destul de vag, care sunt problemele bărbaților, pe de altă parte. Există probleme de securitate și pace care nu ar viza femeile. În al doilea rând, uh, uh, se zice că procesul de pace începe la masa negocierilor mai degrabă decât când se stabilește uh, proiectul, când se face analiza contextului și așa mai departe. Mai există și ideea acum, că acum e lăudabil că avem uh, consilieri de gen în multe procese, însă reprezintă finalul procesului, nu începutul. Nu e o soluție care poate fi bifată pur și simplu. De multe ori Uh, femeile sunt privite pur și simplu ca o voce mai degrabă decât ca un actor politic. Se ascultă opinia lor, însă nu sunt văzute ca actori uh, realmente politici care pot fi implicați în proces. Procesele de pace adesea sunt discuțiile sunt uh, vizualizate ca fiind mai degrabă discuții care se poartă între bărbați într-o sală închisă mai degrabă decât cu toți actorii. În plus, care sunt uh, dovezile concrete privind implicarea femeilor în procesele de pace. S-au făcut studii recente care confirmă participarea acestora, însă credem că întrebarea e pusă în mod greșit. De ce punem această întrebare? De ce nu punem aceeași întrebare privind implicarea bărbaților în procesele de pace? Și cred că asta ne-a cam uh, îndepărtat de obiectiv. În plus, toate eforturile pentru includerea femeilor au venit prea târziu, au un caracter ad hoc și sunt izolate de procesele de pace. De ce? Și ce putem face? Foarte succint. Trebuie să investim pe termen lung, lucru pe care îl face și această comisie. Nu putem aștepta um, să izbucnească un conflict sau să înceapă negocierile pentru pace. Trebuie să investim în uh, participarea și consolidarea rolului femeilor în procesele de pace. Mai precis, în ce privește medierea și procesele de pace, există patru aspecte care trebuie luate în calcul. În al doilea rând, în primul rând, trebuie să alocăm resurse pe măsură. 2% e o cifră de nimic și Europa poate da un exemplu schimbând această alocare. În al doilea rând, să ne gândim cum putem implica femeile la nivel local în procesele de pace. De multe ori recurgem la soluții internaționale care pot fi ajustate și aplicate la orice context, însă discutând, e important să se discute cu actorii implicați, să vedem care sunt nevoile lor. În al treilea rând, să facem o legătură între femei și agenda pentru pace și mediere pentru a nu include medierea într-o căsuță separată. Și în cele din urmă, ce pot face și ceilalți actori? De multe ori femeile din, conf- din țările în conflict mm, spun că au nevoie de acces. Iar uh, cei care au acces, de pildă dumneavoastră, dintre, din această sală, puteți juca un rol în uh, ce privește acele țări în conflict, puteți aduce în discuție problemele cu care se confruntă. Cam atât în ceea ce privește observațiile mele succinte, aștept cu mare interes discuția. Mulțumim foarte mult, doamna Johanna Putanen. Înainte să-i dau cuvântul doamnei Magalon, aș vrea să urez bun venit unui grup de vizitatori, uh, cei aduși de doamna Maria Noihl, de la um, SPD, nu așa? De la Organizația Femeilor. Dăm acum cuvântul doamnei Camel Magaiun, care este cercetător la Liga Internațională a Femeilor pentru Pace și Libertate. Es mi lengua? Voi vorbi în limba spaniolă, pentru că este limba mea și mă voi simți mai confortabil. Am acceptat invitația dumneavoastră pentru că doream să aduc în fața dumneavoastră două cazuri care sunt foarte aproape de mm, îngrijorările noastre, și anume Columbia și Sahara Occidentală. Mi se pare că aici este un for important pentru a monitoriza aceste cazuri în care uh, femeile mm, participă în procesul de pace pentru a le susține și a nu le lăsa singure. După cum deja a explicat antevorbitoarea mea, este foarte clar și sunt multe studii care arată că femeile au un impact pozitiv în procesele de pace, un impact care a fost studiat de mai multe ori, în special în ceea ce privește modelele de incluziune se poate participa la acest proces de pace în mai multe feluri, eh, de exemplu, un studiu or, făcut de O'Reilly, care aduce eh, informații nu atât cantitative cât și calitative. Impactul deja a fost menționat eh, în sensul în care un acord este cu 35% mai uh, probabil să dureze timp de 15 ani dacă femeile participă la uh, redactarea sa. Suntem de acord uh, atunci când Alexandra Bochetti scrie care este politica femeilor și se răspunde politica femeilor este politica și anume totul. Nu avem uh, un locșor uh, rezervat nou în politică pentru a uh, identifica unul, una dintre realizările cele mai mari ale femeilor este uh, impulsionarea negocierilor atunci când acestea se blochează și știm deja din multe studii de caz că procesele de pace merg dincolo de uh, un armistițiu, de divizarea teritoriilor și in, in, influențează societățile în urma acestui acord. Aș dori să menționez acum cazul Columbiei. Cu toții știți că procesul de pace din Columbia a fost unul dintre cele mai de succes din ultimii ani. Aș putea spune că în 2008 am fost invitată la Comisia Națională de Conciliere, uh, unul dintre primele eforturi de a susține pacea în Columbia, am, eram la o masă cu 10 persoane și eram acolo prezente doar o, o, doar o reprezentantă a grupurilor de femei victime și eu invitată de la Uh, ambasada spaniolă pentru a vorbi despre rezoluția 1325. De acolo până la acordurile de pace și procesul prin care au trecut uh, femeile din Columbia este exemplar. S-au unit și au reușit cu susținerea comunității internaționale să uh, reușească să uh, Uh, se demareze negocierile. Trebuie să ne întoarcem până la anii 90 cu drumul uh, pașnic al femeilor columbiene, rezoluția 1325, pentru a reuși să ajungă la masa de negocieri printr-o subcomisie de gen care, are, care a influențat și a marcat cu perspectiva de gen toate punctele acordului unele au fost uh, acceptate și după aceea au fost revizuite. Sunt multe organizații ale femeilor care au lucrat la acest acord și comunitatea internațională a fost uh, angajată uh, alături de femei, guvernul spaniol și în acest fel s-a ajuns la acordul de pace. Însă, în prealabil, femeile au reușit să convoace două congrese naționale cu motoul să nu fim obiecte ale unui acord, ci actori, să participăm și să decidem. Și în aceste congrese naționale s-a uh, și-au uh, declarat influența s-a făcut și un studiu preliminar pe care a efectuat uh, organizația Drumul Pașnic cu uh, o mie de mărturii ale femeilor victime ale conflictului armat. Metodologic a fost uh, un studiu exemplar și Comisia pentru Adevăr și Angajament pentru evitarea repetării trecutului. Este una paritară, după cum vedeți. Una dintre ele, Angela Salazar, este um, purtătoarea de cuvânt a organizației iezuite, al cărui nume, care nume lipsește. De ce vă prezint acest caz? Trebuie să vă evidențiez acest caz pentru că procesul de, a, de, de uh, succes este și acordurile de pace sunt în pericol, pentru că guvernul actual nu susține acest proces de pace și atunci sunt două instanțe. Una este uh, jurisdicția uh, uh, legea cu privire la acordul de pace. Uh, președintele a anunțat acum o lună că se opune la șase articole din această lege, însă această legislație specială pentru pace este extrem de importantă. Una dintre aspectele periculoase este și funcționarea acestor comisii pentru adevăr. De ce dorim să fim implicate? Pentru că comunitatea internațională s-a implicat în aceste acorduri și acum se chestionează autoritatea și credibilitatea comunității internaționale. Este foarte important să nu i lăsăm singuri pe cei din Columbia și în această fotografie vedeți uh, uh, un teritoriu îndepărtat, este vorba despre aceste teritorii unde pentru a ajunge trebuie să traversezi râuri, să mergi pe drumuri desfundate și poți să ajungi doar pe jos sau cu motocicleta, aceste persoane din această comunitate ne-au solicitat o misiune de observare, într-o misiune de observare, să nu îi lăsăm singuri și dacă eu am adus aici uh, vocea lor, mi se pare că deja am reușit ceva pentru ca comunitatea internațională să continue împreună cu guvernul columbian să, uh, să ceară guvernului columbian să își respecte acordurile când am vizitat aceste locuri unde erau foștii luptători ai FARC, ne spuneau că trăiesc în insecuritate juridică, unii dintre ei nu aveau uh, nici asigurări de sănătate și nici documente de identitate. Uh, pentru că uh, Columbia are o altă gherilă, RLEN, care, dat fiind exemplul pe care îl dă guvernul cu FARC, nu este foarte probabil ca ELN să intre într-un proces asemănător de pace. Trece timp, timpul foarte repede și noi împreună cu secțiile WILF uh, Europa, Liga Internațională a Femeilor în Europa, vă prezentăm acest caz. Trec mai departe rapid la cazul din Sahara Occidentală. Este vorba de un teritoriu care încă nu a fost decolonizat, Spania fiind puterea colonială, în 1975, când dictatura era pe picior de cădere, acest teritoriu a fost transferat în uh, mâinile mm, teritoriilor saharian și uh, foarte mulți oameni trăiesc de atunci în taberele de refugiați. Și femeile sah- saharaui uh, cer să fie incluse în uh, conversațiile care au fost uh, demarate în 2018 după șase ani de întrerupere. Aceste colegi ale noastre au prezentat o scrisoare trimisă speciale semnată de 60 de femei uh, din Sahara independente. Vocile, vocile femeilor independente sunt foarte importante și în ultimul rând, pentru noi, este foarte important să le susținem pe cele care susțin procesele de pace pentru a le amplifica acțiunile și vocile și de asemenea pentru a vizibiliza o genealogie a uh, femeilor care creează pacea în uh, istorie, pentru a constitui o uh, mișcare pentru pace De ce este acest lucru important pentru societățile noastre? Mă refer acum la societățile noastre, pentru că, după cum spunea Newton, eu provin din domeniul fizicii, Newton spunea că putem să ajungem foarte departe dacă stăm pe umerii giganților. Ei bine, giganții noștri sunt o uh, întreagă genealogie de femei care au construit pacea și trebuie să ne dăm seama de această, uh, acest patrimoniu și să uh, educăm generațiile următoare. O generații de femei uh, remarcabile de o grupuri organizate. Mișcarea feministă s-a născut la Liga Internațională a Femeilor pentru Pace și Libertate în 1915. Vrem să constituim un, o mișcare feministă, pacifistă, pentru, a, pentru că pacea înseamnă mai mult decât securitate. Vă mulțumesc! Thank you very much, Ms. Carmen. Mulțumesc foarte mult, doamnă Carmen Magaion. Acum îi dăm cuvântul doamnei Laura Davis, care este Senior Associate pentru uh, Gen, Pace și Securitate la Biroul European de Legătură pentru Consolidarea Păcii. 10 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, comisiei noastre pentru această invitație. Am să iau cuvântul în numele Biroului European de Legătură pentru Consolidarea Păcii, o rețea de 39 de ONG-uri din uh, Europa și lumea întreagă, care uh, doresc să consolideze pacea și se prevină conflictele. Chiar vineri am avut uh, o întâlnire a rețelei pentru dialog social, care este coprezidată de EPLO și de către uh, Comisie din Filipine, din Africa de Nord, din Africa Centrală, din uh, um, toate colțurile lumii am avut participanți pentru a vedea cum putea să depășim stereotipurile, cum poate Uniunea Europeană să sprijine mai mult mediatoarele femei. Deci, femeile care fac mediere sunt uh, ceea ce mă interesează, mai mult decât uh, conceptul larg de consolidarea păcii, de menținerea păcii. Acum, eu iau cuvântul după două intervenții foarte emoționante. Atât uh, Carmen și Johanna au avut uh, mărturii uh, foarte puternice. Ele au fost active la nivelul uh, ierbii, dar um, deși avem foarte multe femei care mediază și care se implică, foarte puțin din ceea ce fac ele este recunoscut Cred că Parlamentul ar trebui să facă mai multe pentru a scoate la lumină ceea ce fac aceste femei în medii foarte dificile în lumea întreagă pentru a ajuta pacea. Una dintre aceste femei a spus am făcut ceea ce trebuia făcut și abia mai târziu am descoperit că asta se numește mediere. Și aici vreau să ajung prea adesea ne lăsăm conduși de noțiuni rigide și învechite de ceea ce înseamnă medierea. Iar această concepție învechită omite pur și simplu activitatea femeilor care fac mediere zilnic și salvează vieți și consolidează pacea. Avem și alte mărturii ale participanților de la ședința de vinerea trecută care vorbesc despre importanța rolurilor de gen în societate. Johanna a vorbit despre câteva dintre constrângerile care se confruntă femeile. Eu aș vrea să Vă trec în revistă câteva din comentariile făcute de participanții noștri și care au fost prezentate în altul reprezentantieri. O mărturie emoționantă vine de la o femeie mediator care spune că este puternică în slăbiciunea sa. În um, situațiile de conflict, rolurile de gen fac ca bărbăților bărbaților le este foarte greu să găsească oportunități și să fie deschiși să vorbească cu adversarii. Femeile, însă fiind văzute ca mai slabe, pot să reprezinte acest punct de intrare, acest punct de pornire pentru discuții. Odată ce discuțiile sunt inițiate între părțile combatante, femeile sunt excluse, pentru că conflictul este treaba bărbaților, iar femeile nu sunt uh, văzute ca fiind importante atunci când se negociază un uh, acord de partajare a puterii, excluderea femeilor este și mai vizibilă, pentru că părțile care se află la masă exclud pur și simplu femeile. Iar in... observatorii internaționali trebuie să fie atenți la astfel de practici. Am mai constatat că atunci unde femeile mediator participă la procese, ele vin cu perspective foarte diferite cu privire la nevoile societății și la ce se întâmplă efectiv pe teren. Iar poate acest lucru se poate rezuma prin abordarea unei securități umane mai degrabă decât unei securități rigide. În uh, procesele care sunt uh, dominate strict de combatanți nu se ține cont de toate celelalte aspecte umane. Un lucru la care trebuie să fim foarte atenți este modul în care înțelegem noi înșine societatea și cum lucrează oamenii. Femeile din Yemen, din zonele tribale, ne spun că au mai multă autoritate decât uh, în zonele moderne. Uh, și asta foarte adesea e trecut cu vederea de observatorii externi. În multe părți ale lumii, femeile reușesc să își asume un rol de lider în procesul de mediere dacă el este adaptat la realitățile specifice. În Ucraina, medierea este o meserie exclusiv feminină, în mare parte pentru că este prost plătită și e văzută mai degrabă ca un hobby decât uh, ca un uh, instrument necesar de discuție și de construire de încredere între părți un lucru care, din păcate, este adevărat în foarte, foarte multe domenii, este nivelul de amenințare și de intimidare gravă cu care se confruntă multe dintre femeile mediatori. Pentru că ele sunt uh, adresa unor amenințări uh, bazate pe sexul lor. Uh, amenințare cu violul, cu rușinea, rușine pentru ele și pentru familiile lor din cauza muncii pe care o fac. Acum, în era rețelelor de socializare, imaginile cu femeile mediator pot fi manipulate, scoase din context și astfel pot uh, pune în pericol uh, viața femei respective și imaginea ei în comunitate. Un lucru pe care l-am constatat în consolidarea păcii este importanța comunității, nu doar a părților pentru că pacea reprezintă o modalitate de construire a încrederii, iar femeile trebuie să participe. Am avut exemple foarte concrete în acest sens. Johanna a prezentat un desen care ilustrează foarte bine situația. Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le admitem este că femeile mediator, indiferent de locul unde se găsesc, adesea au multe alte responsabilități pe care trebuie să le îndeplinească pe lângă munca de mediere pe care o fac. Acestea sunt responsabilități față de familia lor, de angajați, de comunitate, care poate nu sunt la fel de uh, binevoitori și nu le permit să își ia timp liber și să facă munca de mediere. În uh, discuții, în întâlniri, foarte multe dintre uh, femeile acestea ne-au spus că le este foarte greu să participe la ședințe sau la întruniri uh, seara, deși fac tot efortul să participe. Aș vrea să mă opresc aici dându-vă câteva recomandări. Recomandări pentru Uniunea Europeană și pentru comunitatea internațională mai pe larg, de fapt. Însă m-aș referi înainte la abordarea strategică a Uniunii Europene cu privire la rolul femeilor în construcția păcii și concluziile Consiliului din decembrie, în care noi am fost implicați. Salutăm faptul că se dorește o creștere a participării femeilor în mediere prin această abordare strategică și salutăm planul de acțiune ca în toate politicile, dar mai ales uh, cele care au legătură cu 1325. Uh, abia așteptăm uh, punerea în aplicare acestui plan de acțiune peste tot în Uniunea Europeană, în plan intern, dar și în plan extern de către SAE și sperăm să vă asumați un rol prin care să vă asigurați că acest plan de acțiune chiar este pus în aplicare. În plus, mai sunt câteva aspecte care apar în planul de acțiune, versiunea sa actuală, și în abordarea strategică. Anume, este foarte important ca Uniunea Europeană să dea un exemplu de incluziune. Într-adevăr, cel mai important negociator pe care l are este o femeie, dar și ceilalți înalți diplomați din Uniunea Europeană ar trebui să fie în mai mare măsură femei, pentru că procentul de femei este inadecvat. Atunci când Europeană participă la diplomația nivel înalt sau procese de pace, ar trebui să trimită echipe care să includă mai multe femei din două motive. Întâi, pentru că probabil că echipele respective vor fi mai bune, așa cum a spus Johanna, să exclus 50% din populație nu este cea mai bună modalitate de a găsi cei mai buni indivizi pentru a face o sarcină, ci și pentru că astfel ne afectăm singur credibilitatea în străinătate. Poate că Uniunea Europeană nu este implicată în foarte multe procese, procese de pace la nivel mondial, însă sprijină foarte multe și are uh, destul de multă autoritate asupra acestor procese la cel mai înalt uh, nivel diplomatic, dar și la nivelul de pe teren. Și astfel, Uniunea Europeană este foarte bine poziționată pentru a cere ca acea cota ONU, 35% femei, Uh, participante în toate convorbirile, în toate discuțiile, să fie respectate de către toate părțile ca o condiție a sprijinului pe care îl acordă UE. Un european ar trebui să sprijine formarea și crearea de rețele de mediatori, mediatori femei, pentru a profesionaliza aceste rețele și pentru a le oferi femeilor oportunități. Poate că femeile sunt instruite și au experiențe, dar poate că nu sunt conștiente de oportunitățile care există. Și de aceea, pentru noi, ca societate civilă, este foarte important ca toate procesele de construcție a păcii, dar mai ales în mediere, să se facă o analiză a genului, ca o componentă a oricărei analiză a conflictului. Pentru că dacă vorbim despre oameni, vorbim și despre genuri și nicio proces de pace nu se poate finaliza dacă nu reflectă și dinamicile dintr-o societate, discrepanțele care există. Sperăm că aceste lucruri să se reflecte în planul de acțiune și să se pună în aplicare. Și în fine, mai am câteva idei pe care vreau să vi le transmit. Medierea are un um, impact semnificativ asupra uh, sănătății fizice și mentale a femeilor. Femeile mediator ar trebui să aibă acces la aceleași um, um, modalități de, de retragere, de recreere pe care le au și bărbații. Modul în care sunt uh, portretizate femeile în uh, conflicte, în procesele de pace, în mass media, poate ajută pentru a combate sau, din potrivă, pentru a consolida stereotipurile. Deci am vrea ca și mass media să joace un rol în ce privește modul în care sunt percepute femeile care au acest rol în conflicte. Cu cât avem mai multe femei implicate în medierea la nivel înalt, cu atât va fi mai bine și asta începe de la um, educație, un uh, demers pe termen lung pentru care Uniunea Europeană este echipată, poate sprijini astfel de proiecte pe termen lung. Și încep așa cum am început, anume că trebuie să recunoaștem public rolul femeilor mediatori, pentru că ele fac o muncă foarte valoroasă. Sunt femei care însă nu uh, pășesc în față, în lumina reflectoarelor, dar eu încurajez comisia dumneavoastră să uh, crească gradul lor de vizibilitate și să recunoască faptul că, uh, într-adevăr, stăm pe umerii unor giganți și poate că uh, ar trebui să îndreptăm lumina reflectoarelor și asupra acelor femei care stau în spate. Mulțumim foarte mult, doamna Davis. Are acum cuvântul Catarina Cruonia, care este cofondator al Centrului pentru Pace, Non-Violență și Drepturile Omului, OSIEC. Vă rog. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc înainte de toate pentru invitație. Mă bucur că am ocazia să discutăm, să facem un schimb de opinii și să vă prezint um, părerea mea referitor la rolul femeilor în procesul de pace. Astăzi aș spune undeva între disperare și speranță. Eu uh, vin, uh, provin din Croația. Și am să vă vorbesc din propria experiență. Și implicarea mea în um, conflictul din Croația și în consolidarea situației de după război, dar și din experiența mea, din interacțiunile mele cu prietenii din regiune. Când uh, au izbucnit războaiele în Croația, de altfel, acum cred că trăim vremuri violente și turbulente. Și mă întreb astăzi în tocmai ca acum 20-25 de ani, dacă non-violența poate învinge violența. Și mă întreb asta în calitate de acum cetățean european, dar și în calitate de cetățean croat sau de persoană care vine din regiunea Balcanilor Occidentali, care a trăit violența războiului în vremurile noastre. Nu e nimic nou. A fost de altfel principiul uh, pe baza căruia multe din femeile pe care le prezint astăzi și-au bazat implicarea ca și cetățeni. Împreună în anii 90 am încercat să găsim uh, cele mai bune căi pentru a construi relații de pace în mijlocul războiului. Astăzi, 20 de ani mai târziu, ne gândim în continuare în Croația, în regiune și cred că și în Europa, cum putem construi relații pașnice. Povestea Europei și a acestei instituții îndeosebi, Parlamentul European, este o adevărată inspirație pentru noi, e un proiect de pace înălțător pe care l-am urmărit din regiunea noastră în ce privește călătoria mea personală. Am avut uh, prilejul de a lucra cu multe femei, pornind de la cele active în mișcările feministe, ecologice, de pace, atee sau credincioase, cum sunt și eu, până la acele femei care au folosit dialogul interreligios pentru a aduce la masa negocierilor pacea și dreptatea. Activismul lor și al nostru variază foarte mult. De la mișcarea femeilor în negru împotriva războiului din Serbia până la mișcări spontane dar vitale pentru restaurarea încrederii locale în comunități în urma războiului. Am învățat foarte multe și despre rolul profesorilor în consolidarea păcii, în școli, în comunitățile locale. Femei, activiști care se ocupau de diferite domenii, de pildă relația cu trecutul, drepturile supraviețuitorilor sau uh, victimelor de viol, persoane dispărute. Astăzi apare o nouă generație de femei care se implică în uh, lupta politică împotriva diferitelor forme de violență. În regiunea noastră, acest lucru e și mai proeminent, pentru că țara noastră se află în continuare într-o situație post-conflict. În timpul războiului și imediat după aceea, regiunea din care provin a văzut cum războiul a divizat societățile noastre extrem de rapid, astfel încât a fost imposibil să creăm o platformă comună și o mișcare de pace astfel încât uh, eforturile noastre pentru pace s-au dezvoltat separat. Contribuția noastră însă la procesul de pace a constat în uh, faptul că am găsit cu toate acestea un canal de comunicare, o cale de a alimenta comunicarea și de a coopera prin crearea de contacte în regiune. avem uh, în continuare inițiative la nivel regional, de pildă o comisie regională pentru stabilirea adevărului privind victimele de război. Pe parcursul întregii durate a conflictului nu am reușit să influențăm, să oprim războiul, să-l influențăm în mod semnificativ. Cred că contribuția noastră la pace și ținând cont de faptul că majoritatea activiștilor pentru pace au fost femei, a fost, în primul rând, crearea unor valori pe baza cărora se poate crea o societate democratică. Eforturile de consolidare a păcii din regiune ar putea în continuare să fie clădite pe aceste valori. Astăzi, uh, cred că avem nevoie mai mult ca oricând să colab- de a colabora, de a promova proiectul european de pace, dar și pentru a ne asigura că preîntâmpinăm conflicte în regiunea noastră deosebit de volatile precum Kosovo, Bosnia și Herțegovina, Macedonia. Trebuie să facem un efort de prevenție. Dacă însă, dacă privesc la toate acestea, dacă mă gândesc la situația din timpul conflictului și imediat după acest, după sfârșitul acestea, caut cu disperare speranța. Și cred că și Europa dorește același lucru caută speranța, nu doar în regiunea noastră, ci și în Europa. Și aș dori să vă împărtășesc acum pe ce îmi bazez acest, această încredere în speranță. În primul rând, privind uh, situația generală de pe glob. Uh, Mă bucură să văd că se recunoaște la nivel global nevoia de a construi societăți pașnice, drept o pârghie pentru dezvoltare durabilă. Agenda ONU pentru 2030 afirmă că nu se poate concepe dezvoltare durabilă fără pace și că nu există pace fără dezvoltare durabilă. Articolul 4.7 cere în mod deosebit să se pună accentul în educație pe dezvoltarea durabilă și să se promoveze un stil de viață sustenabil, drepturile omului, egalitatea de gen și o cultură a păcii și a non-violenței. Un raport, un raport recent publicat de Banca Mondială și ONU, Căi pentru pace, Pathways for Peace, confirmă că prevenția dă roade, că acele măsuri cu caracter educațional, economic, social, drepturile omului, egalitatea de gen, participarea democratică, înțelegerea și toleranța, libera circulație a informației, pacea internațională și securitatea pot contribui la crearea unei culturi a păcii. Haideți să revenim cu picioarele pe pământ și să vedem uh, unde întâlnim astăzi uh, femeile. Și aici e cealaltă dimensiune pe care se consolidează speranța mea. E o experiență pe care am căpătat în timpul războiului. Eu mă număr printre cei care au înființat Centrul pentru Pace, Nonviolență și Drepturile Omului în OSIEC, aflat în uh, miezul uh, războiului în conflict în Croația. Și am învățat din experiența mea că poți construi pace în mijlocul războiului și profit de această experiență trecută pentru și poți să o integrezi în uh, um, realitatea noastră de Europa de astăzi. Cum s-a petrecut totul? Un grup de femei a început să se gândească că ar trebui să pună capăt conflictului militar. Foarte repede însă ne-am dat seama că nu ținea de noi, însă când am început să ne gândim la un alt lucru, și anume la ce tip de societate ne-am dorit după război. Am discutat aproape două luni, după care am ajuns la concluzia că ne-am dorit o societate care să fie mai rezistentă la violentă. La violență, îmi cer scuze. Am recurs la capacității non-violente pentru a promova um, soluționarea pașnică a conflictului. Am definit pacea ca fiind un stat dinamic, o stare dinamică de reconstrucție permanentă, de îmbunătățire a relațiilor înspre e, dreptate, incluziune, cooperare și solidaritate în uh, sferele economice, sociale, politice și culturale. A fost uh, o viziune pentru o pace culturală, pentru o cultură a păcii. A fost important atunci pentru că ne-am întrebat cum puteam uh, pune la încercare acea viziune în practică. Ne aflam practic în toiul războiului și am constatat că se putea. A fost posibil și am ajuns la niște principii foarte clare despre cum putem să-i ajutăm pe cei mai vulnerabili, persoane strămutate, uh, și refugiați, cum putem ne opune violenței și încălcării drepturilor omului în propria noastră comunitate, cum putem uh, încuraja, cum putem deschide și încuraja comunicarea între civili de-a lungul liniile front, liniilor frontului, implicând în această cooperare guvernul local, instituțiile și comunitatea locală. Bine, bine. Două propoziții mai am. Important e să nu ne întrebăm doar ce, ci și cum putem crea o cultură a păcii, cum putem dezmembra cultura dominantă a, de frică, mânie, neîncredere, ură și de asemenea să, în același timp, să construim încredere, solidaritate și cooperare. La doi ani după eforturile noastre din regiuni, s-a inițiat procesul de pace de care s-a bucurat de cel mai uh, mult succes sub mandatul ONU. Cred că această mișcare a noastră de la rădăcină a contribuit la rezultatul final. Privind înapoi, mă întreb acum cum ne putem uh, închipui Europa pe viitor și Balcanii de vest și ce putem uh, face astăzi pentru a atinge realitatea pe care ne dorim pe viitor. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul uh, acum doamnei Cristina Bache, cercetător de la London School of Economics, autor al unui studiu privind rolul femeilor în procesele de pace. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru organizarea reuniunii de astăzi și pentru această ocazie de a discuta rolul femeilor în uh, procesele de pace și de tranziția, tranziție. Uh, mulțumesc celor care au uh, vorbit înaintea mea Calea mea a, încep, a început din ziua în care m-am născut. M-am născut într-o familie americană, atât că bunica cât și mama mea erau uh, în armată. Nepotul meu este în, chiar acum uh, înrolat în armată. Nu. Uh, și calea mea a fost uh, de a promova uh, cultura păcii și includerea femeilor într-o serie de roluri de decizie. Avem un exemplar al raportului astăzi, este un proiect încă, deci dacă sunt puncte care considerați că ar trebui incluse în raport, vă rog, uh, vorbiți cu mine după această audiere și voi încerca să sintetizez uh, punctele principale ale raportului în câteva, în 10 minute. Nu va fi ușor datorită constrângerilor de timp. Aș dori să uh, vorbesc despre trei teme. Prima, uh, starea de conflict armat pentru femei, după aceea situația femeilor în uh, agenda de pace și cu referire la conflictele din Rwanda și Siria putem să începem în ceea ce privește starea conflictelor globale. Securitatea globală s-a deteriorat semnificativ. S-a exacerbat starea de insecuritate, războaiele sunt mai complexe, mai îndelungate și se, las, se leagă din ce în ce mai mult de uh, criminalitatea organizată internațională. Conform uh, Uh, studiilor, uh, numărul de conflicte armate a uh, scăzut de la 53 la 2016 la 49 în 2017, dar conflictele non-statale au crescut de la 62 la 82 în 2017. În 2018, 68,5 milioane de persoane au fost strămutate datorită acestor războaie. 1,7 mii de miliarde de uh, dolari americani au fost uh, alocați cheltuielor pentru apărare în 2018. Transferurile de arme din 2014 în 2018 au fost 7,8% mai mare decât în 2009-2013 și 12% mai mult mai mare decât 2004-2008. Împreună cu Statele Unite, Rusia, Franța, Germania și China au constituit cei, ci, cei mai mari cinci exportatori de arme, reprezentând 75% din totalul de arme exportate în 2014-2018. A doua secțiune a raportului uh, sublinează rezoluția Consiliului 1325, unde se spune că mm, agenda pentru pace pentru femei este un model important. Această agendă se centra, este centrată pentru a, în a da femeilor uh, un rol um, real în aceste procese, impactul asupra, asupra femeilor și copiilor al războiului și uh, apărarea acestor persoane în conflict, în, în medii fragile să, investe, să investească în măsuri de prevenire a conflictelor și investițiile în politici uh, care să aplice egalitatea de gen. 79 de planuri de acțiune au fost incluse în uh, planurile de acțiune ale guvernelor din lume și acest proces reprezintă o răspundere pentru cei care doresc să schimbe lucrurile. În uh, statele care nu au adoptat un uh, asemenea plan, um, organizațiile civile uh, s-au implicat în speranța că guvernele vor ține cont de acest conținut al rezoluției. Însă majoritatea planurilor de acțiune naționale nu țin cont de mm, factori cum ar fi producția de arme, transferul de arme și efectul asupra femeilor și copiilor. Germania, Franța și Statele Unite au adoptat planuri de acțiune, însă sunt și lideri în comerțul de arme la nivel mondial. Se, se cere uh, participarea uh, semnificativă a femeilor în procesele decizionale pentru a uh, nu și a nu mai exporta uh, arme către regime autoritare, cum ar fi Arabia Saudită. Se sublinează și rolul femeilor în procesul de tranziție. În ceea ce privește rezolvarea conflictelor armate, situațiile în care se poate ajunge la un armistițiu și unde se poate scădea violența trebuie să fie favorizate. Și de asemenea pentru a permite persoanelor strămutate să se întoarcă acasă și să se reia activitățile economice. Însă absența conflictului armat nu înseamnă că uh, comunitățile sunt mai uh, rezistente pe termen lung. Mai mult, după cum s-a menționat, uh, rata de succes a proceselor de pace care o jumătate din acordurile de pace se, sunt încărcate în primii cinci ani după semnare. H. Saunders uh, descrie uh, procesele de pace ca un proces complex care are foarte multe aspecte și în care participarea femeilor facilitează găsirea unor soluții durabile. Atunci când femeile sunt incluse în procesele de pace, există, crește cu 20% probabilitatea uh, ca acordul să dureze 2 ani și 35% ca acordul să dureze 15 ani. Însă, femeile femeilor li se neagă un rol strategic și sunt excluse din uh, deciziile care le-ar afecta. În 2015, femeile reprezentau doar 2% din mediatori, 5% din martori și semnatari și 8% din negociatori în procesele de pace. Femeile au fost uh, de mult timp lideri ai comunităților, consilieri și facilitatori ai reconstrucției sociale. Procese foarte importante pentru a asigura justiția în tranziție. Conectarea acestor activități cu un proces formal de pace este crucial pentru a avea echipe de, func- de negociere funcționale. Femeile reprezintă și un reprezintă și uh, reprezentante ale uh, ale opiniilor societății civile. Există pentru a se asigura că aceste aspecte sunt incluse în agenda de pace. Aceste femei pot să uh, Uh, uh, fie atente la aspectele care pot să ducă la, la violență, cum ar fi inegalitatea și uh, inegalitate sau aspecte religioase. Diversitatea economică poate să ducă la o reprezentare mai bună a femeilor. Trebuie să se implice toate uh, părțile societății pentru a se asigura uh, capacitarea în procesul de pace. Guvernele care au uh, campanii represive nu pot să reprezinte opțiuni pentru femeile care au fost în închisoare sau alăturat grupurilor armate. Uh, fac referire și la două studii incluse în acest uh, raport, conflictele din Rwanda și din Siria. După uh, genocidul din Rwanda din 1994, schimbarea demografică a fost atât de semnificativă încât femeile reprezentau 70%, 70% din populație. Măsuri de reconstrucție și reabilitare a țării au pus accentul pe educația pentru fete și femei Constituția ruandeză din uh, 2003 a cu toate că directiva pentru egalitatea de femei a venit de la vârf, uh, s-a făcut lobby pentru uh, consilii compuse din, exclusiv din femei includerea femeilor s-a materializat în realizările cele mai importante ale Rwandei. În uh, alegerile din 2003, 43% dintre aleși au fost femei și procentul a crescut la 64% ulterior. Însă nu înseamnă că Uh, emanciparea femeilor în politică s-ar fi uh, tradus într-o uh, societate mai democratică, pentru că libertatea presei, de asociere și caracterul multipartinic este aproape inexistent. În ceea ce privește războiul din Siria, regimul Bashar al-Assad a reprimat în 2011 protestele antiguvernamentale și uh, s-au uh, atacat civilii, au, s au utilizat la un mod larg tortura. Peste 6,6 milioane de civili au fost obligați să fugă în alte părți ale țării. Efectele războiului au avut consecințe grave pentru femei și copii. Foarte multe femei au devenit uh, Uh, șefele gospodăriei pentru că partenerilor au fost uh, fie uciși, fie au fost uh, înrolați de către forțele regimului sau de către un grup armat. S-au distrus rețelele sociale, ceea ce a dus la o creștere a exploatării, inclusiv a violențelor bazate pe gen sau sexuale. Femeile au adoptat strategii de Uh, supraviețuire uh, prin care trimiterea copiilor la lucru sau căsătorii de conveniență. Un consiliu consultativ de 12 femei este un observator în uh, procesul de pace ONU și s-a negociat Eh, liberarea prizonierilor, eh, căi de acordare a ajutoarelor umanitare și acces în teritoriile deținute de opoziție. Cei care au fost răpiți de către uh, uh, grupurile armate au, au fost uh, eliberați în urma eforturilor de negociere și femeile au participat și la proteste non-violente. In light of widespread human rights violations by all warring felul în care în încheiere, pe termen lung, aceste dinamici care consolidează culturile care duc la oprimarea femeilor trebuie să fie schimbate. Vă mulțumesc! Thank you very much, doctor. Mulțumim foarte mult, doamnă doctor Cristina Beici. Acum dau cuvântul membrilor care doresc să intervină. Doamna Maria Noichle este prima, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste intervenții extrem de interesante. Un lucru mă interesează extrem de tare, Sahara Occidentală. S-a vorbit despre acordul comercial cu Sahara Occidentală și cu Marocul. Am hotărât uh, peste capul societății civile să adoptăm acest acord, deși știm că populația Sarawi nu a fost luată în seamă. Și mă refer și la bărbați și la femei. De aici vine și întrebarea mea. Pentru că una dintre vorbitoare a menționat problema populației Sarawi, dacă a participat la procesul de pace odată restabilită, uh, participarea la acordurile comerciale, participarea la activitatea societății. Oare se poate integra așa ceva într-un program de formare, astfel încât toată lumea să înțeleagă cu adevărat care sunt mizele. Pentru că cred că mulți oameni nu reușesc să înțeleagă care este care sunt nevoile societății civile în materie comercială. Nu s-a ținut cont de viața acestor uh, sarawi. Cum să facem așadar pe viitor să putem interveni în procese complexe precum uh, stabilirea păcii când nici măcar uh, un acord comercial uh, nu ne ajută să ținem cont de viața lor. Deci, oare reușim ca pe viitor în negocierile de pace să integrăm și această dimensiune? Uh, Mulțumesc. Doamna Bilian Barzana. Mulțumesc. Dragi colegi, vreau să le mulțumesc invitatelor noastre pentru că au venit aici alături de noi și pentru că ne-au împărtășit cunoștințele lor. Trebuie să recunosc că mi-ar plăcea ca tot ce am auzit de astăzi aici și care m-a emoționat, pentru că eu înțeleg foarte bine ce spuneți și am compasiune pentru cele pe care mi le-ați împărtășit. Eu vin dintr-o parte a Europei care a trecut printr-un război. Și ați uh, vorbit despre acest război și uh, are un impact asupra noastră, pentru că și noi am trăit acea perioadă, așa că mă emoționează mesajul dumneavoastră. Acum, sigur, au trecut deja 20 de ani de la încheierea acelui război, însă zonele în care a avut loc conflictul au nevoie de adevăr, multe dintre victime nu au drept la justiție. Eu am fost raportoarea Parlamentului European pentru rezoluția privind Balcanii de Vest. Am adoptat-o în comisia aceasta, în comisia noastră, recent. Din păcate, nu văd ca rezoluția să fie pusă pe agenda, pe ordinea de zi a ședinței plenare. Și mă tem că acest text nu va fi adoptat înainte de sfârșitul acestui mandat și ar fi mare păcat pentru că este vorba despre un lucru care afectează țări care, deși nu sunt încă membre ale Uniunii Europene, au vocația de a deveni. Sunt uh, țări care se află în etape de dezvoltare diferite, și care își negociase aderarea. Pentru unele aderarea este mai apropiată, pentru altele mai îndepărtată, dar în orice caz este foarte important să știm cum putem ajuta aceste țări. Pentru că multe din uh, aceste țări au trecut și ele prin război și încă trăiesc consecințele. Așadar, cum să facem astfel încât să depășim toate aceste obstacole care încă există în aceste țări? Cum putem face astfel încât să găsim soluții pentru societatea de acolo, pentru ca uh, societățile respective să se alinieze cu criteriile Uniunii Europene? Și revin la raport, pentru că mi se pare un text important și pentru că el vine cu exemple foarte bune uh, sunt uh, lucruri care s-au uh, petrecut uh, după război în aceste țări, lucruri care arată că femeile nu au fost implicate. Rolul femeilor în procesul de stabilizare și de rezolvare a conflictelor încă este prea mic. De asemenea, în text vorbesc și despre rezoluția Consiliului de Securitate cu privire la situația femeilor. În plus, mai abordez și uh, participarea femeilor la procesele decizionale. Vorbesc despre reprezentarea femeilor în parlamente, în uh, structuri decizionale, inclusiv la nivel local. Este o problemă specifică pentru femei o problemă cu care se confruntă femeile în țările care au cunoscut războiul. Și um, mai avem și uh, violențele la adresa femeilor, violurile. Femeile, deci, trebuie incluse în aceste procese, trebuie să ținem cont de poziția lor, pentru că nu putem accepta ca bărbații să fie cei care iau hotărâri și în numele femeilor. Adesea se spune că nu există un subiect feminin, dar uh, subiecte feminine, dar cred că sunt și subiecte care ar trebui să fie discutate sau prezentate de către femei. Femeile trebuie să aibă acces așadar la procesele decizionale, victimele trebuie să se bucure de drepturile lor. Nu avem încă un mecanism prin care să îmbunătățim situația femeilor care au fost victime de război, în special femeile care au fost violate în timpul războiului. Astăzi nu se face suficient pentru a combate stigmatizarea, stigmatul de care suferă aceste femei. Și tocmai de asta uh, cer ca în Bosnia-Herzegovina să se adopte o lege anume care să protejeze victimele acestui tip de violență. Deocamdată fiecare judecător decide după propria conștiință, dar cred că ar trebui să existe o lege în vigoare care să vizeze tocmai situația femeilor care au fost victime de război. Pentru Kosovo trebuie să existe un mecanism de dialog, pentru că există un conflict între Serbia și Kosovo și subliniez încă o dată, importanța participării femeilor la acest dialog. În ce privește Macedonia și Muntenegru, în raport amintesc lipsa de participare a ONG-urilor la procesele decizionale. De fapt, în toate țările din Balcanii de Vest putem constata că finanțarea pe care o primesc ONG-urile scade de la an la an. Iar asta nu este deloc de dorit, din potrivă. Astăzi, ONG-urile sunt uh, într-o situație foarte delicată, deși ele au un rol extrem de important în uh, perioada post-conflict și de soluționarea conflictelor și trebuie susținute, așa cum a spus doamna Cruhonia. Doamna Davis s-a referit la importanța educației. În uh, țările din Balcanii de Vest, Există o lipsă a educației, din păcate școlile sunt uh, segregate pe grupuri de populație și există mm, prin asta obstacole uriașe în calea reconcilierii, pentru că copiii nu învață decât o versiune a lucrurilor și, prin urmare, reconcilierea este extrem de dificilă. Tot în raport, mai menționăm importanța educației, care este cheia pentru progresul tuturor țărilor din Balcanii de Vest. Croația este țara mea de origine. Croația nu face parte din ceea ce numim uh, politic Balcanii de Vest, dar avem legături uh, extrem de strânse cu aceste țări, noi croații. Pentru că și noi am trecut prin uh, acea perioadă de război și de reconciliere. Este o perioadă care încă nu s-a încheiat, de fapt. Pentru că încă mai sunt cetățeni care n-au reușit să-și localizeze rudele dispărute și nu au primit satisfacție. Înainte de a încheia, mai vreau să menționez o problemă. Din păcate, coordonatarea PP-ului nu mai este de față. Ar fi foarte important ca acest raport să fie adoptat înainte de încheierea mandatului. Mi se pare un lucru important pentru Balcanii de Vest, pentru că ar ajuta aceste țări să facă presiune, ne-ar ajuta, de fapt, să facem presiune asupra guvernelor din aceste țări și să obținem progrese. Mulțumim, doamna Borzan i-aș da cuvântul lui Julie Ward. Acum însă aș ruga-o să se limiteze la două trei minute, nu mai mult. Pentru că trebuie să dăm cuvântul și expertelor ca să răspundă. Julie Ward. Ah, ok, I'll try and be... Mulțumesc, am să încerc să fiu succintă. Am multe de spus. Înainte de toate, um, vă sunt recunoscătoare pentru că am uh, putut organiza aceasta audiere, îmi cer scuze pentru că nu au venit foarte mulți membri și mă bucur foarte mult uh, că grupul meu e bine reprezentat, de altfel singurii deputați din sală sunt de la socialiști și democrați. Suntem foarte mândri de ce facem uh, privind uh, promovarea drepturilor femeilor, dar eu cred că sunt doar socialiști și democrați în sală. Da, e o observație pertinentă care trebuie făcută. În ceea ce privește Liga Internațională a Femeilor pentru Pace, eu am uh, mulți prieteni în organizație și recent aceștia mi-au spus, mi-au povestit despre tinerele femei care intră în organizație și care au contribuit la transformarea organizației în ce privește prezența acestea în, uh, pe platformele de socializare și cred că ați putea să ne dați mai multe informații privind rolul tinerelor uh, femei. Ați uh, spus foarte multe despre femei în general, însă, sincer, văd uh, la prezidiu reprezentate principal femeile albe, de clasă medie. Nu prea avem femei tinere, cu excepția prietenei din America, ar fi fost bine dacă panoul ar fi fost mai reprezentativ cu ceea ce promovați ca lideri. Eu uh, am petrecut mult timp în Balcani și din experiența mea e că cei care gestionează pacea sunt și cei care au gestionat războiul. Bărbații încă nu au renunțat la putere, se află în continuare pe poziții asemănătoare, sunt în continuare la putere, vor să fie cei care dictează și e foarte greu să-i convingi pe bărbați care au fost întotdeauna la putere să renunțe la această putere. În grupul nostru socialist și democratic, de altfel în cadrul propriei noastre familii politice, a trebuit să purtăm această luptă pentru a face ca bărbații să se dea la o parte și să lase locul femeilor. Știu că există un model de politică externă feministă și vine din Suedia și vreau să recunosc, să adresez aici un omagiu acestei politici. Am cunoscut multe reprezentante din Suedia care sunt deschizătoare de drumuri și uh, care arată ce am putea face cu toții. Am putea avea o politică externă feministă. Dacă am avea mai multe femei în politică, cred că am avea și mai puțin război. Mă interesează în mod deosebit uh, studiul de caz pe care l-ați făcut referitor la Siria și uh, mă interesează ce ați spuneați de grupul WPG nu spuneați însă, de pildă, n-ați spus nimic de situația din Java, unde femeile reconstruiesc societatea, de cantonul Regeava, îmi cer scuze, care arată foarte clar că dacă pui uh, femeile în poziții de conducere, poți avea o societate cu totul diferită. Până și în vremuri de război, acestea reconstruiesc societatea. M-a întristat faptul că nu ați amintit uh, această situație. Eu am uh, fost de altfel um, anul trecut, în luna mai, în Regeava, în Siria și vă spune, introduceți în uh, raportul dumneavoastră acest lucru. Povestiți de ce fac femeile în Regeava. E un experiment extraordinar. Doamna Guven nu e astăzi uh, prezentă pentru că face greva foamei, pentru că procesul de pace pentru curzi încă nu s-a terminat. Curzii au un model, are o dimensiune de mediu, include egalitatea de gen și au fost pur și simplu excluși din proces. Am văzut ce s-a întâmplat uh, cu alegerile în Turcia la sfârșit de săptămână. Pentru mine, Educația e foarte importantă pentru aceia dintre noi care facem parte din Comisia pentru Cultură și Educație. Știm că e important, trebuie să avem un învățământ care să vorbească de cultură, de educație, educație sexuală, trebuie să avem o educație pentru pace. Trebuie să vorbim despre toate acestea cu școlarii. Avem multe posibilități, de pildă, programul Erasmus Plus e o adevărată șansă pentru noi uh, să uh, îi ajutăm pe tineri să înțeleagă că Europa e un proiect de pace și că toată lumea poartă răspunderea de a vorbi despre pace. Așadar, în următorul mandat, când se va discuta despre spațiul comun de învățământ european, ar trebui să ne asigurăm, că spunem sus și tare, că Europa e un spațiu comun de pace și că rolul femeilor trebuie consolidat. Mă întreb cât de mulți dintre dumneavoastră au auzit despre declarația de pace de la Bruxelles, un angajament semnat în această instituție. Eu am ajuns uh, aici în 2014 și nimeni nu mi-a spus că deputații semnaseră aici, în acest parlament, un angajament pentru pace. Am activiști din regiunea mea care încearcă să retrezească interesul pentru acest, pentru acest angajament și cred că puteți face acest lucru la nivel local, să creați o puntă de legătură între comunitatea locală și deputații care vin la următorul mandat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Julie Ward. Acum mă adresez tuturor membrilor, tuturor deputaților și uh, vă mai întreb dacă mai sunt alți doritori să pună întrebări. Dacă nu, dau cuvântul înapoi experților. Acum uh, puteți reacționa. Vă rog. Doamna Magalon, aveți două, trei minute la dispoziție pentru că nu prea mai avem timp uh, pentru audiere. Am să fiu succintă și am să vorbesc în spaniolă. Vă mulțumesc pentru o întrebare referitoare la Sahara, unul din conflictele uitate, ani îndelungați, din 1975, oameni care trăiesc în taberele de la Tinduf și alții care trăiesc într-o țară care nu le recunoaște dreptul la autodeterminare. Sahara Occidentală are dreptul la autodeterminare pentru că e Uh, însă, deocamdată, e un teritoriu în uh, drept colonie. Și vârsta reprezintă un factor de discriminare. Vom include tinerii, însă nu ne aruncați pe noi, cei mai în vârstă, direct la lei. Acești tineri uh, din Sahara Occidentală care studiază în Spania sunt conștienți de situația femeilor de o parte și de alta a zidului și cer să intervină în uh, discuțiile generale, participând la discuțiile la nivelul ONU. Trebuie să înțelegem că conflictul e unul complex. Există interesele ecologice de care vorbeam, fosfatul, petrolul, uh, resursele din uh, Sahara Occidentală, interesele Franței, Spaniei, Marocului, Algeriei. De asemenea, trebuie să punem aici, uh, să adăugăm la acest amestec și terorismul, care joacă un rol important în negocierile cu Marocul. Important este însă să scoatem în evidență faptul că există un grup de tineri din Sahara Occidentală care, întrevăzând niciun viitor, consideră posibilitatea de a prelua, de a lua armele în mâini. Se vorbește despre favorizarea unor um, întâlniri între diferitele grupuri, între femei și între reprezentanții țărilor învecinate pentru a discuta. S-a, discut, s-a crezut mult timp că um, femeile din Sahara Occidentală erau printre cele mai progresiste din uh, lumea musulmană, însă aceste tinere ne spun că sunt din nou supuse unui regim uh, tribal, că ele când se întorc înapoi în sânul familiei se văd uh, într-o situație în care nici măcar nu se recunoaște majoritatea de vârstă, majoratul, au o viziune așadar pe care vor să o promoveze și apără în același timp autodeterminarea. Și trebuie să arătăm foarte clar că pe lângă autodeterminare trebuie să adăugăm și drepturile femeilor, dreptul femeilor de a avea o profesie, de a nu trăi sub uh, regimul uh, legii Sharia care se impune tot mai mult în Sahara Occidentală. În organizația noastră unită, într-adevăr, tot mai multe femei tineri, dar e o organizație, trebuie să ținem cont, care activează de câte de 100 de ani. Uh, Uh, președinta noastră, uh, Johnny Connison, vine din Nigeria, iar noi ne bucurăm să primim uh, în sânul nostru aceste tinere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am două observații succinte. În primul rând, o observație de natură generală în ce privește acordul comercial cu Sahara Occidentală. După părerea noastră, politica externă a Uniunii ar trebui să se, baze, să se bazeze pe o analiză solidă a conflictului, pe impactul posibil asupra populației locale în orice țară și o analiză solidă ține cont de două lucruri. În primul rând, interacționează cu societatea civilă, nu doar cu elita urbană, ci societatea civilă din toată țara sau din teritoriul ocupat sau despre orice regiune am vorbit și, în al doilea rând, Uh, faptul că o analiză de conflict solid, o analiză solidă de, a conflictelor include și o dimensiune solidă de gen, ține cont de impactul potențial al unui acord comercial asupra bărbaților, femeilor, copiilor din societatea, uh, societate. Iar dacă Uniunea Europeană vrea să fie privită, să fie considerată un actor cu valori sau cel puțin dacă nu vrea să facă rău, ar trebui să nu facă nimic fără a face în prealabil acea analiza conflictelor. Aceasta ar fi prima mea observație. A doua observație, în ceea ce privește reprezentarea din partea doamnei Ward. Sunt absolut de acord. Aș spune că e un element important al participării și participarea presupune multă planificare. Pentru a duce mediatorii la Bruxelles, eu am colegi care și-au petrecut luni întregi pentru a cere vize, pentru a-și organiza călătorile. Nu toate aceste vize au fost în cele din urmă acordate. Și uh, știu că CNI spune același lucru. Noi ne bucurăm, uh, facem cu cea mai mare plăcere legătura între Uh, diferiții indivizi care vă interesează, dar trebuie să vă planificați vizita și planificarea presupune mult timp și asta este una din tragediile acestui tip de audiere. Și din acest motiv am încheiat cu această observație. Cred că rolul acestui Parlament și îndeosebe al acestei comisii este de a, a scoate femeile din această umbră în care au fost uh, alungate. Da, am să fac trei observații succinte. În primul rând, uh, bazându-mă pe cele spuse de Laura din aur și în ceea ce privește provocările puse de reprezentare, noi uh, suntem uh, deschiși la colaborarea cu acele femei implicate în diferite realități dure. Trebuie să ne gândim și la felul în care privim femeile implicate în procesele de pace. Am salutat uh, felul în care s-a vorbit despre rolul pe care îl joacă atât în procesul de pace, în luptă efectiv, în luarea deciziilor și așa mai departe. Cred că viziunea noastră e prea restrictivă. Punem la oaltă toate femeile, ne așteptăm ca acestea să aibă o singură părere referitor la procesul de pace și rezultatul lor, să asume un singur rol. Uh, și e o concepție la care trebuie să renunțăm. Trebuie să începem să privim femeile drept actori politici. Cred că aici, în această comisie, e un lucru de la sine înțeles. În continuare, apreciez de asemenea observațiile referitor la pregătirea pe termen lung, la crearea unei uh, și încurajarea unei participări politice, pentru că aici rezidă, de fapt, uh, efortul principal pe care îl depune Comisia dumneavoastră. Laura vă vorbea de asemenea și de posibilitatea pe care o are Europa de a da dovadă, de a asuma un rol fruntaș, de a promova valori în mod activ, lucru care de altfel reiese și din uh, faptul că ați pus acest subiect pe ordinea de zi astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să continui cu acest subiect atât de important al uh, educației pentru pace și al creării unei culturi a păcii. Consolidarea capacităților e un cuvânt cheie și educație pentru acțiuni non-violente, educație pentru transformări non-violente, pentru ca acesta să devină sustenabil, accesibil tuturor profesorilor, formatorilor, bărbaților, copiilor, femeilor. Cred că e foarte important în Europa și mai ales în Balcanii Occidentali. O altă cale pentru a crea relații de pace o reprezintă întâlnirea la întâlnirile transfrontaliere, programul de mobilitate Erasmus, de pildă, dar și în regiuni care nu țin de Uniunea Europeană. Cred că oferă posibilități suplimentare de a colabora, care ar fi de mare interes, cred, în mod deosebit pentru femei. Și, în ultimul rând, nu uitați să oferiți acestor femei suficiente resurse financiare. Cred că Uniunea Europeană o ia în direcția opusă și cred că ar trebui să aloce mai multe resurse. Mulțumesc! Aș dori acum să discut despre războiul din Siria. Cred că s-au uh, promovat mai multe idei în ceea ce privește grupurile militare. Forțele armate siriene au uh, recrutat uh, femei până și ISIS a recrutat femei și cred că activitățile femeilor de combatere a războiului nu au fost suficient discutate, nu doar uh, în ceea ce privește războiul în Siria, ci și în general. În ce privește finanțarea din partea guvernelor occidentale, cred că ar trebui să avem grijă să nu imprimăm, să nu dăm, să punem prea mult accent pe dimensiunea uh, securității în ce privește societatea civilă. Ne-am concentrat foarte mult pe combaterea terorismului violent, dar ar trebui să punem accentul pe măsuri pentru consolidarea capacității, pentru consolidarea păcii, mai degrabă. Mulțumesc! Aš tikrai dėkuoju visoms mūsų šiandieninės diskusijos. Mulțumesc tuturor participantelor la reuniunea de astăzi, care sunt experte. Mulțumesc și membrilor comisiei noastre. Astăzi am avut încă o ocazie de a vedea cât de important este ca femeile să participe la procesul de pace și pe cât de important este pentru ca noi să le susținem. Deciziile luate în Parlamentul European și în Parlamentele Naționale trebuie să reflecte această necesitate. Mandatul nostru se încheie acum și, după cum am menționat Biliana Borzan, ar fi un eșec dacă nu am adopta măsurile și deciziile necesare. Trebuie să ne unim forțele pentru a ne asigura că această problemă este inclusă pe ordinea de zi a ultimei plenare din aprilie. Mulțumesc din nou expertelor, le urez mult succes și sper că ne vom revedea și în viitor. Colegos, mes tęsėme mūsų posėdį. Stimați colegi, haideți să continuăm cu reuniunea noastră. Continuăm cu reuniunea noastră. Vă rog, ocupați loc. Punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Apărătarea uh, drepturilor omului curdă, Leila Güven, Probabil vă amintiți, la începutul reuniunii am spus că uh, doamna Guven are probleme de sănătate grave pentru că a fost în greva foamei de câteva uh, luni. Va fi înlocuită de doamna Serpil Kemalbei, care îi va prezenta mesajul. Acum îi dau cuvântul doamnei uh, Serpil Kemalbei. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben e, Türkiye'den geliyorum. İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay. Hi dear friends, I would like to salute you. Dragi prieteni, aș dori să vă salut cu salutări revoluționare. Vă, mă numesc Serpil Kemalbay, vin din provincia Izmir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 Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumim foarte mult uh, Comisiei pentru Femei a Parlamentului European pentru invitație. Am, recent au avut loc alegeri locale în Turcia și uh, am venit aici uh, în urma și susținută de aceste alegeri. Uh,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 cel mai important aspect pentru noi în Turcia este, sunt în primul rând femeile, problemele femeilor și în al doilea rând problema curdă care nu a fost rezolvată și din păcate nu putem să mergem înainte cu democrația și cu celelalte aspecte necesare. Çekiyorlar ve en önde de Leyla Güven, Hakkari milletvekilimiz e, duruyor. Women are leading uh, for Femeile sunt în uh, avangarda acestei uh, bătălii și Leila este prima dintre ele. to Turkey. Pentru a aduce pacea Turcia trebuie să uh, ca Abdullah Ocalan să fie eliberat din uh, închisoare, din izolare. Uh, açlık grevinde ve yine cezaevlerinde 109 gündür e, tutsaklar, 300'e aşkın tutsak cezaevinde. 1 Mart'tan itibaren de e, 5000'e aşkın tutsak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 pe lângă Leila sunt mulți prizonieri în Turcia care sunt și ei în greva foamei și probabil ați auzit uh, că foarte mulți uh, oameni sunt în greva foamei în întreaga lume și în Europa. Uh, Leyla Güven,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 duygularla sizleri kucaklıyor, selamlıyor. Ben de bunu buradan size iletmek istiyorum. And uh, um, Leyla warmly Leyla vă transmite salutări uh, toată afecțiunea pentru toate femeile din uh, Parlamentul European și vă voi citi acum scrisoarea ei către dumneavoastră. Dragi femei, după cum știți, eu și mii de alții suntem în greva foamei. Poate vă e dificil să înțelegeți acest lucru, ați putea să vă exprimați în alt fel. De ce ați ales să vă faceți rău, poate ne, ne întrebați. Puteți să Fiți sigure că am încercat uh, să ne luptăm împotriva închisorii izol- și izolării domnului Oceanan, însă nimeni nu ne-a ascultat. În țara în care trăim nu există libertate de exprimare și nici libertate de protest. Din acest motiv avem uh, mii de politicieni, intelectuali, scriitori și jurnaliști curzi în închisoare. Suntem uh, pur sub acuzare pentru motive tragicomice, cum ar fi că am pronunțat cuvântul Kurdistan sau că am susținut autonomia democratică. De, de aceea, mulți dintre noi suntem în spatele uh, zăbrelelor și mulți suntem în exil. În acest context, ca și aleasă democratic, nu am găsit nicio altă modalitate decât uh, greva foamei. Cred că dacă în secolul 21 uh, deputații, politicienii, femeile și tinerii uh, fac grevea foamei pentru a fi auziți, comunitatea internațională ar trebui să o facă. Mm, prietenilor mei și mie ne place viața, însă o viață liberă și egală. Am auzit că dumneavoastră, Comisia FAM din uh, Parlamentul European, vă întruniți astăzi. Vreau să vă salut și vă mulțumesc pentru invitație. Aș fi vrut să-mi exprim uh, gândurile către dumneavoastră în persoană dar starea mea de sănătate nu a permis uh, acest lucru. Uh, um, mă simt bine, dar nu pot să uh, îmi petrec viața de zi cu zi fără ajutorul fiicei mele și a prietenilor, prietenilor mei. Când am început greva foamei, știam că guvernul fascist AKP nu va fi mișcat ușor, de aceea m-am pregătit pentru orice rezultat. Credeam că, ca și în cazul lui Bobby Sands, care a fost ales deputat de către irlandezi când era în închisoare, și eu aș putea să-mi dau viața pentru uh, solicitările poporului meu. După cum știți, este a 146-a zi a grevei foamei pentru mine și mi-ați, astăzi mi-ați auzit vocea. Femeile de peste tot din lume și-au arătat solidaritatea. Această solidaritate a însemnat foarte mult pentru mine și mi-a dat putere. Însă, pentru ca eu și prietenii mei să rămână în rămânem în viață, avem nevoie de o viață, de o voce mai puternică. Dacă solicitările noastre uh, cum, da, de vreme ce solicitările noastre nu sunt ascultate, sicriele încep să iasă din închisori. Uh, Colegii noștri își sacrifică viețile pentru a sublinia in, caracterul inuman al închisorii în izolare. Guvernul AKP uh, nu ține cont de acordurile internaționale pe care le-a semnat și este încurajat de liniștea Uniunii Europene. Dragi femei, putem să luptăm împotriva, împreună împotriva injustiției și a răului creat de sistemul global patriarhal. Putem să creăm o lume pașnică în care drepturile omului sunt aplicate în mod egal tuturor. Putem să ducem mai departe um, um, pavilionul pe care l-au dus clarele, rozele și sachinele lumii cred în tradiția rezistenței femeilor. Este posibil o altă lume și cred că ea va fi construită de către femei. Vă salut cu această credință și cu speranță. Leila Guven, copreședintă a mm, Congresului Societății Democratice și membră a Parlamentului pentru Hakari. iš širdies dėkojam. Dėkojam Leilai Guven. Vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră și lui Leila Guven pentru lupta sa, pentru sacrificiul său. O înțelegem și o susținem. Iar acum aș dori să dau cuvântul colegelor mele dacă doresc să intervină. Foarte pe scurt, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc întregii comisii FEM pentru că, iată, a transmis invitației noastre către Leila Given și astfel am putut să ascultăm o mărturie importantă deși uh, Leila nu a putut să fie aici uh, prezentă fizic alături de noi. Eu vreau să amintesc două lucruri. Leila Guven este în greva foamei din 8 uh, noiembrie 2018 pentru a cere ca Ogelan să fie scos din izolare. Împreună cu ea, foarte mulți curzi au intrat în greva foamei. Împreună cu Malin am reușit să vorbim cu ei la Strasburg și cu toții ne-au cerut să ne facem auzită vocea cu fermitate pentru ca în Europa nu doar să se vorbească, ci și să se acționeze pentru a cere uh, să se pună capăt izolării lui Abdullah Ocalan și, și pentru a uh, combate flagrantele încălcări ale drepturilor omului care au fost semnalate și la Comitetul pentru Prevenirea Torturii. Eu, una, întotdeauna o să spun, pentru că îmi este foarte aproape de inimă cauza curzilor, ci și pentru că mă simt îndatorată față de femeile curde, pentru că ne-au învățat cum să regândim politica, începând de la femei, de la forța femeilor care combat împotriva Daesh și care uh, ne reprezintă foarte bine. Avem așa o datorie față de femeile curde și trebuie să ne achităm de această datorie făcându-ne auzită vocea care până acum a fost una destul de fragilă. Așadar, să um, luptăm pentru aceste lucruri în aceste două luni de campanie electorală. Iată o direcție în care putem uh, să facem eforturi. Încă o dată mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Eu eh, måste också säga ett stort tact. Și eu aș dori să mulțumesc eh, din inimă eh, femei, femeilor curde care au venit. Le transmitem și noi salut, îi salutăm și noi, o salutăm și noi pe Leila Guven, care este o politiciană foarte puternică, a luat o decizie foarte periculoasă de a intra în greva foamei, motiv pentru care am considerat că este foarte bine să o auzim în Comisia pentru Femei din Parlamentul European. Este vorba de o luptă împotriva guvernului autoritar, antidemocratic, lucrat. Eu m-am întâlnit cu femeile care fac greva foamei la Strasburg. Mi-a spus că luptăm, luptăm împotriva fascismului. Și dacă nu există alte perspective, dacă nu mai avem, dacă nu mai există drepturi de a manifesta, de a uh, fi ascultați, nu mai există nici o posibilitate de a ne exprima. Nu ne mai rămâne decât, uh, nu mai avem uh, instrumente la dispoziție. Și avem un mesaj puternic de susținere pentru lupta dumneavoastră și ce se va întâmpla acum, pentru că este foarte important pentru ca toți cei care se bat și pentru care susțin democrația în Turcia, este foarte important să știe că uh, noi suntem alături de ei este vorba de sute de mii de persoane în care sunt uh, încarcerate pentru activitățile politice. Sunt prizonieri politici, de fapt. Și, avem, și trebuie să luptăm pentru o Turcie democrată, pentru o Europa democratică. Ce putem să facem noi? Suntem Parlamentul European, Vă mulțumesc pentru prezență și vă mulțumesc uh, și să transmiteți salutările noastre călduroase Lele Guven. Julie Ward. Foarte pe scurt, pentru că deja am o cooperare foarte bună cu femeile kurde. Am vizitat-o pe Diabachid Ahmed, împreună cu Martin Anderson, în, în cer, care de a interveni în situația ei, so, cerând solicitarea, solicitând să o văd și pe la Guven în închisoare. Și cu toate că nu ne, ni s-a acordat permisiunea pentru a o vedea în închisoare, a fost deliberată cu câteva zile mai târziu și cred că putem să intervenim și putem să schimbăm lucrurile dacă suntem împreună. Atunci când ne exprimăm împreună acest lucru. Mi se pare extrem de important că sunteți aici la podium, este la podium, este la prezidiu. Problemele pe care, despre, pe care, despre care vorbiți sunt percepute a fi prea complexe pentru a fi discutate de către noi și eu mă mândresc că sunteți prezente aici, mă mândresc că Parlamentul European este locul în care uh, oamenii și-au dat verdictul în legătură cu conflictul între Turcia și curzi. Parlamentul European face multe lucruri pe care guvernele statelor membre nu le-au făcut. Noi am dat un verdict în acest uh, Parlament, prin Tribunalul Poporului. Noi, ca eurodeputați, ne luptăm alături de dumneavoastră. Putem să criticăm Uniunea Europeană, însă putem să și recunoaștem această platformă pentru drepturile omului. Și câteodată se face o confuzie atunci când oamenii discută despre Europa, ar trebui să mm, critice mai degrabă Consiliul de Ministri, nu toate instituțiile europene. Noi suntem cele care vă mm, însoțim, venim să vă vedem în închisoare și cred că uh, susținerea mesajului dumneavoastră, cum o facem astăzi, este extrem de importantă. Așadar, haideți să ne asigurăm că vom uh, coopera. Am susținut-o și pe Leila Berlic am, când era în închisoare. Poate este un aspect practic că avem nevoie de acțiuni mai multe ale eurodeputatelor din comisia noastră. Putem să trimitem scrisori, felicitări, uh, multe acțiuni prin care să fie vizibile pentru că ca să arătăm că uh, uh, există femei alese exact ca și noi care sunt în închisoare. Ačiū, o Mulțumesc.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 Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră, comentariile făcute. Încă o dată ne-ați dat ocazia să vă transmitem uh, sentimentele și vocea Leilei. Sunt multe lucrurile pe care le putem face împreună, așa cum a spus uh, Margaret Owen, care este binecunoscută ca avocat, dar și ca scriitor. Nu? Este foarte bine cunoscută în uh, Regatul Unit. Chiar astăzi a intrat în greva foamei la Londra pentru a-și arăta solidaritatea cu ceilalți care sunt în greva foamei. Deci este o manifestare de solidaritate foarte importantă față de Leila și să nu uităm că această britanică are 85 de ani. Democracy güçlerinin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 ve e, her koldan dayanışmanın büyütülmesi, Leyla'nın sesinin yükseltilmesi e, sorunlara bir nebze olsun e, çare olacaktır diye düşünüyorum. We know there is always a... Știm că întotdeauna există o legătură între instituțiile europene și cele din Turcia. Și sunt convinsă că sunteți în legătură cu ele. Puteți pune presiune asupra guvernului prin ONG-uri și poate puteți trimite o delegație care să o viziteze pe Leila. Mi se pare că ar fi foarte important și ar uh, fi o demonstrație a sprijinului pe care le oferiți. Eventual, poate ar fi bine să trimiteți o delegație care să viziteze deținuții din Turcia, să vadă care sunt condițiile din închisoare acolo. Și poate puteți face un apel pentru oprirea crimelor din închisori. Poate știți că șapte tineri curzi care uh, erau deținuți au uh, recurs la sinucidere pentru a face un protest împotriva guvernului turc. Deci puteți avea o, o acțiune în acest sens. Există foarte multe lucruri nedemocratice care se petrec în Turcia, cu siguranță le cunoașteți și sunt convinsă că puteți face ceva ca să le opriți. Right. Um, we, I think we've got no time. I just want to say last. Nu mai avem timp. Aș vrea să mă refer uh, la CPT. Puteți să scrieți sau puteți uh, să faceți apel la Comitetul pentru Prevenirea Torturii. Asta este apelul meu către dumneavoastră. Vă mulțumim încă o dată pentru invitație. Uh, Vă mulțumim o susținem pe Leila și o susținem întreaga comunitate curdă care luptă pentru drepturi și libertăți. Mulțumim! Dragi colegi, continuăm cu punctul 6, misiunea în Spania. Trebuie să aprobăm raportul de misiune. Nu au fost înaintate comentarii, prin urmare putem considera raportul ca fiind adoptat. Punctul 7 acum. Avem un dialog cu ONG-urile cu privire la formele de discriminare multiplă. Avem uh, planificat un schimb de vederi, dați-mi doar o clipă o clipă ca să invit uh, experții de la ONG-uri să-și ocupe locurile aici, pe podium. Kolegos, dabar žodį e, e, suteiksiu e, European Network Against Racism. Dragi colegi, acum o să dau cuvântul lui ofițerului care vine de la Rețeaua Europeană împotriva rasismului, doamna Izabela Mihalache. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur foarte mult că sunt aici să vorbesc despre formele multiple de discriminare. Din păcate, colega mea, Naidenova, a trebuit să plece. După cum știți, de multe ori uh, femeile trebuie să se descurce singure, a trebuit să-și ia copiii de la grădiniță, așa că a fost nevoită să plece. Dar, pentru că noi am încercat să ne împărțim prezentarea pentru a îi suplini absența, o să încerc să prezint și partea care i-ar fi revenit. Așadar, vă rog să dați dovadă de înțelegere, pentru că um, o să încerc să fiu uh, coerentă pentru ca prezentarea să fie unitară. Partea ei era despre lacunele legislative. Eu uh, m-aș fi referit doar la partea de politică, dar ce să le prezint pe amândouă. O să încep cu partea mea. Anume, înțelegem uh, că există discriminare multiplă, intersectionality în engleză. Asta înseamnă aspecte multiple ale identității, sexul, um, identitatea, vârsta, etnia, clasa socială, etc. Și aceste forme de discriminare se influențează una pe cealaltă am uh, văzut că uh, situația femeilor uh, trebuie văzută din perspectiva rasei, religiei, orientării sexuale, a identității de gen, a clasei sociale, a um, statutului de migrație, de pildă. De pildă, femeile sunt subreprezentate, există un decalaj al remunerării și multe alte probleme. Mai sunt și uh, discriminări uh, la adresa uh, celor din categoria LGBTI, celor de culoare, femeilor migrante și acestea apar în diverse etape ale procesului de migrație. Pe piața muncii avem excluziune, vulnerabilitate din cauza clasei, genului, identității de gen, statutului de imigrant. Multe femei minoritare, mai ales femeile de culoare rome, și eu sunt romă, femeile musulmane sunt uh, adesea uh, în locuri de muncă precare sau nu au locuri de muncă și au un risc foarte mare de exploatare, abuz. Acum o să trec la prezentarea colegei mele, care dorea să se refere la lacunele din legislația europeană, însă nu înainte de a vă da un exemplu foarte important pentru a vedea cum funcționează discriminarea multiplă. Am un caz din SUA, care e bine cunoscut, e un caz emblematic. Grand Ferrite, unde contractul de muncă pentru femeile de la General Motors au fost uh, contractele au fost reziliate. Însă Curtea Americană a spus că nu este o discriminare bazată pe gen pentru că contractele femeilor albe nu au fost reziliate, doar a femeilor de culoare. Și, în plus, uh, nu era discriminare uh, de um, etnie pentru că contractele muncitorilor negri nu fusese reziliate. Deci nu exista niciun fel de protecție conform legii antidiscriminare pentru că nu se putea aplica nici discriminarea de gen, nici discriminarea pe baza culorii pielii. Ce avem la nivel european? La nivel european nu există un cadru specific pentru a combate discriminarea multiplă. Uniunea Europeană interzice astfel de nu, nu interzice astfel de uh, tip de discriminare, dar face mențiuni din diverse perspective. Există considerent în care se menționează discriminarea multiplă, dar nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Deci, discriminarea multiplă reprezintă încă o zonă gri în legislația unională. Se uh, interzice discriminarea pe șase temeiuri, discriminarea sexuală, în directiva privind ocuparea, privind activitățile independente, furnizarea de bunuri și servicii, dar și în chestiuni ce țin de um, concediu parental, uh, sarcină, discriminare rasială. Mai apare și discriminarea pe bază orientării sexuale, dizabilitate, religie, vârstă. Discriminarea multiplă nu este interzisă explicit în dreptul Uniunii. Singurele prevederi existente care uh, se referă la ea menționează principiul tratamentului egal, pe baza căruia trebuie eliminată inegalitățile, trebuie promovată egalitatea dintre femei și bărbați, mai ales pentru că femeile sunt adesea obiectul unei discriminări multiple. Se recunoaște așadar existența acestei uh, discriminări multiple, dar nu în sensul mai larg al discriminării intersecționale. Asta a fost o problemă pentru că duce la interpretări diferite în statele membre. Și astfel, uh, în statele membre nu se implementează corect combaterea acestei discriminări multiple, nici măcar de către organismele pentru egalitate. Modul în care este protejat principiul egalității se aplică neunitar. De pildă, dacă o femeie musulmană din Africa de Nord este acceptată să închirieze un apartament, de pildă, în schimb, o femeie musulmană um, poate să primească refuz un răspuns negativ atunci când dorește să închirieze o locuință, pentru că există uh, combaterea discriminării pe bază de lege doar în câmpul muncii, nu și în ce privește uh, locuințele. Din păcate, în uh, concluziile Consiliului nu s-a adoptat nimic în acest sens, deoarece, deși au fost discuții, nu s-a ajuns la unanimitate. Deci nu avem un acord politic cu privire la reforma dreptului antidiscriminare al Uniunii în iunie 2017 în Consiliu s-a negociat în timpul președinției malteze pentru a introduce o interdicție legislativă împotriva discriminării pe bază de sex. Comitetul Regiunilor, Parlamentul, a sprijinit, au sprijinit această schimbare și au spus că este nevoie de prevederi pentru a combate discriminarea multiplă prin drept secundar. Astfel am putea crea uh, prin uh, procesul de consultări o posibilitate de introducere a conceptului de discriminare intersecțională. Până acum ne-am uh, concentrat pe un singur temei, pe un singur motiv. Dar oricine are un sex, o vârstă, o orientare uh, sexuală, o etnie, o identitate. Pe lângă asta poți să mai ai și o dizabilitate sau um, o altă caracteristică care te face diferit. În plus, um, se ignoră rolul relațiilor de putere atunci când uh, discutăm despre discriminare. Există uh, tendința de a-i domina pe ceilalți. Acesta pare să fie un lucru înnăscut și um, există o um, preocupare pentru anumite aspecte, dar nu și pentru celelalte. Trebuie luate împreună. Structurile dominante funcționează în moduri foarte complexe și nu pot fi corectate sau captate printr-un model unilateral, printr-un model simplu. Trebuie să remediem situația celor care sunt dezavantajați din mai multe puncte de vedere și de aceea o abordare intersecțională ne-ar ajuta să înțelegem mai bine realitatea discriminării, pentru că grupurile discriminate nu sunt niciodată omogene, nu sunt afectate de discriminare în același fel din cauza profilului diferit sau istoricului diferit. Doar astfel putem să um, aducem la lumină cât de gravă este discriminarea multiplă și marginalizarea la care duce. Există forme complexe de discriminare bazate pe origine, pe religie, pe clasă socială, pe etnie, pe sex. Prin acest nou concept am putea elabora politici mai bune, am avea măsuri de politică mai eficiente mai adecvate și astfel am îmbunătățit realmente situația persoanelor discriminate pe ansamblu și am putea construi solidaritate. Am putea astfel să ajungem la egalitate. Știm că discriminarea se manifestă diferit în contexte diferite și poate e nevoie de politici specifice pentru a aborda discriminarea și inegalitatea în sistemele de putere ce trebuie să facem este să mergem mai departe de simpla noțiune de egalitate, care se bazează doar pe principiul că uh, ce seamănă trebuie tratat la fel. Ar trebui să știm că egalitatea are patru dimensiuni. Nevoia de a rezolva uh, prejudiciile, uh, de a remedia stigmatul uh, de a combate violența, de a îi ajuta pe cei care sunt afectați de discriminare să iasă din această situație și nevoia de a înțelege diferit structura discriminării. Trebuie să fim mai conștienți și mai sensibili la modul în care diversele forme de discriminare interacționează și afectează pe oameni în contexte diferite. Avem nevoie de măsuri uh, integrate prin care să ajutăm grupurile cele mai vulnerabile. La nivel național, statele membre trebuie să facă o revizuire a politicilor de egalitate din prisma intersecționalității pentru a opri acest tip de discriminare. Se pot consulta grupuri de experți cu privire la discriminarea intersecțională. Ar fi o garanție a succesului. Putem astfel să ajutăm uh, implementarea planurilor de combatere a discriminării, în general, în planurilor de combatere a rasismului. Pentru politicile de egalitate este important ca ele să fie integrate și intersecționale, ținându-se cont de structurile și relațiile de putere. Discriminarea intersecțională și um, excluziunea pe care am constatat-o în rândul femeilor musulmane ar trebui reflectate adecvat. Totodată să ne uităm la datele colectate. În Europa, datele colectate sunt insuficiente. Nu avem destule date agregate pentru a putea evalua cum se cuvine situația unui grup discriminat. De asemenea, trebuie să ne uităm la directiva privind egalitatea la locul de muncă și să cerem acele rapoarte pe perioade de 5 ani pentru a ne asigura că ele conțin informații detaliate cu privire la măsurile luate pentru a combate și a elimina discriminarea intersecțională. La nivel european avem nevoie de politici de incluziune active și planuri strategice pe viitor pentru a include strategii bazate pe analiza intersecțională care să includă toate temeiurile, toate motivele. Și acum, uitându-mă la dumneavoastră, cred că în calitate de europarlamentari, ar trebui să vă gândiți la o rezoluție cu privire la interzicerea discriminării intersecționale. Iar aștepta pe toți ceilalți actori să um, se îndrepte în direcția cea bună și să continue discuția cu privire la discriminarea multiplă. Deci întrebarea astăzi este, sunteți gata să acceptați această provocare? Mulțumesc foarte mult! Chiar am încercat să prezint ambele părți. Sper că am reușit să prezint cum se cuvine partea colegei mele. Dovernoriu noriu Mulțumesc foarte mult. Ați reușit. Acum, cine dorește să ia cuvântul? Malin Bjork. Mulțumesc, am să vorbesc în suedeză. Mulțumesc! Toți cei care lucrăm la această comisie și din partea stângii lucrăm cu această dimensiune multiplă când vine vorba de felul în care sunt afectate diferitele grupuri de persoane de fiecare situație. Iată de ce mă bucur că ați reușit să veniți astăzi aici pentru a ne explica această perspectivă din activitatea dumneavoastră. Cred că comisia noastră este una din comisiile care abordează aceste subiecte mai adesea, așa cum face și Libe de altfel. Nu am reușit însă să ajungem practic să vedem luminița de la capătul tunelului, iată de ce e important să discutăm despre diferitele obstacole și bariere cu care se confruntă femeile, femeile care suferă de dizabilități, femei care fug din diferite situații. Am uh, lucrat concentrându-ne pe acele perspective care consideram noi că lipseau. Cu toate acestea, există câmpuri unde nu ne-am uh, bucurat de succes, uh, de pildă rasismul de care se lovesc femeile musulmane. După cum știți, am uh, adoptat recent un raport care vorbește despre rolul femeilor în prevenirea radicalizării. Acest raport vorbea de radicalizarea musulmană, de femeile asasinate și de femeile care uh, ar putea preveni toate acestea. Nu s-a vorbit însă de o altă formă de radicalizare. Un alt uh, aspect important, după părerea mea, e că există alte amenințări care, de pildă, vizează alte grupuri sociale, amenințări pe care grupul nostru nu a putut să le ia în serios. O adevărată provocare. Faptul că anumite grupuri, grupuri de femei, fac obiectul stigmatizării și sunt suspectate se creează acuzații care nu există, de fapt acuzații nefondate. Trăim vremuri cu o puternică încărcătură de rasism și comisia noastră trebuie să apere drepturile tuturor femeilor în societate în general, lucru care, după cum spuneam adineori, nu se întâmplă pentru că lipsesc instrumentele juridice necesare. Trebuie, de asemenea, să vă spun că, în ciuda faptului că nu legiferăm, ne prezentăm uh, părerile și grupul nostru încearcă să introducă un amendament care să se distanțeze de sentința, de decizia CEJ care oferea angajatorilor posibilitatea de a discrimina față de femeile musulmane dacă acestea purtau văl sau nu. Din această perspectivă, se oferă o putere angajatorilor care nu e pertinentă și care face ca femeile musulmane să nu intre pe piața muncii, să nu participe în câmpul muncii. Din păcate, nu am obținut însă o majoritate pentru a sprijini acel amendament. Ne dăm seama că mai e încă mult de făcut, cât și în ce privește felul în care ne formulăm uh, recomandările și cum ne construim un discurs pentru o Europa, pentru toate femeile. Aveți două minute pentru a răspunde. Vă mulțumesc pentru întrebare și vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră în Parlament. Cum uh, putem ajuta femeile să combată rasismul și ce putem face? Vedeți, intersecționalitatea, acest aspect uh, multiplu apare pentru că ca persoane funcționăm în acest fel, dar și din punct de vedere politic ne dăm seama că e greu să recunoaștem ca atare diferitele forme de rasism adresate țintite anumitor grupuri, să luăm de pildă femeile musulmane, femeile de culoare. Nu avem categorii diferite de rasism recunoscute, nu avem de pildă uh, islamofobia recunoscută ca atare, nu avem uh, Um, aceste categorii în legislație și ce se întâmplă? Aceste persoane se confruntă cu discriminare și se confruntă cu forme multiple de discriminare. Nu există nicio posibilitate prevăzută în lege pentru a combate discriminarea, discriminarea multiplă. Există mai multe posibilități. La nivelul legislativ și de politică trebuie să uh, recunoaștem aceste categorii specifice de rasism, să spunem lucrurilor pe nume și cred că Parlamentul a făcut o treabă excelentă adoptând rezoluția pentru femeile de descendență, musulm- de descendență africană, îmi cer scuze, dar trebuie să continuăm cu acest efort și sper să putem face acest lucru împreună. În același timp însă trebuie să înțelegem că această dimensiune multiplă e o, un aspect uh, polivalent atât în legislația europeană cât um, și internațională. Trebuie să continuăm cu acest efort. Când vine vorba de includerea acestor femei, trebuie să creăm grupuri de lucru în, car- în cadrul Parlamentului. Mâine vom discuta și sunteți cu toții invitați. Discutăm despre situația femeilor musulmane și impactul islamofobiei asupra acestora. E un eveniment pe care îl organizăm mâine la Parlament, sunteți cu toții invitați. Trebuie să creăm un spațiu pentru că acestea să se poată exprima, să vă informeze, astfel încât dumneavoastră să creați, să formulați amendamente în cunoștință de cauză. Și când vine vorba de radicalizare, noi am fost incluși uh, într-o etapă ulterioară și de multe ori ne implică în acele femei vizate de fenomene specifice, precum extremismul, vă puteți găsi în situația în care adoptați legislație proastă. Și nu vrem acest lucru, vrem să protejăm victimele discriminării, a radicalizării, a extremismului și a violenței. Nu voi discuta despre rezoluția adoptată, dar trebuie să implicați mai mult societatea civilă, trebuie să, ascult, să organizați uh, audieri și trebuie să promovați continuarea acestui efort în viitorul Parlament. Și în continuare, ce mai puteți face? Puteți crea grupuri specifice care abordează problemele specifice ale unor categorii punctuale, femeile musulmane, de pildă femei de descendență africană, migrante. Iată ce cred că e necesar. Și la nivel național pentru a oferi femeilor uh, competențe suplimentare și pentru a le implica mai mult în politică. Câte femei deputate musulmane avem în Parlament? Câte femei de origine africană? Câte femei musulmane? Iată unde trebuie să ne concentrăm eforturile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Da, suntem de acord că trebuie să colaborăm și să implicăm ONG-urile, societatea civilă, pentru a lua deciziile adecvate în ce privește combaterea formelor multiple de discriminare. Avem multe de făcut aici. Dragi colegi, mai avem două întrebări pe ordinea noastră de zi și foarte puțin timp. Punctul 8 planul de acțiune privind uh, dimensiunea de gen, facem schimb de opinii cu doamna vicepreședinta Parlamentului, Evelyn Gebhardt. Prašau, ponia Doamnă vicepreședinte, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc că m-ați invitat. Reprezint astăzi aici președintele nostru și grupul la nivel înalt pentru egalitate de gen pe care l-am uh, creat la birou. Eu sunt uh, unul din membrii acestui grup la nivel înalt ne-am ocupat, bineînțeles, intens cu raportul, de raportul doamnei Mina. Mâine vom organiza o ședință unde vom discuta cum vrem să punem în aplicare cele incluse în acest raport. Este o ocazie importantă și vreau să scot în evidență aici că la birou discutăm aproape la fiecare ședință despre egalitatea de șanse între bărbați și femei, pur și simplu pentru că răspunem în repetate rânduri uh, că e un subiect care trebuie abordat constant, pentru că de la sine în acest domeniu nu se va întâmpla nimic. Și noi tot timpul întrebări, întrebăm ce se întâmplă, ce se întâmplă. Anumite lucruri deja s-au urnit în Parlamentul European, de pildă în ceea ce privește uh, Um, alocarea locurilor de muncă, se face o verificare constantă dacă într-adevăr se ține cont de dimensiunea de gen, dacă sunt uh, reprezentate ambele sexe. Ieri am fost în uh, metrou în uh, Stuttgart și am văzut că erau prevăzute într-o ofertă de locuri de muncă cele trei sexe. Deci nici nu mai trebuie să se specifice dacă ne considerăm bărbați sau femei. Iată lucruri punctuale la care trebuie să ne gândim și uh, atunci când se promovează un loc de muncă uh, liber, verificăm dacă totul se face cum trebuie. Știu că nu avem foarte mult timp la dispoziție, așa că vreau să subliniez două, trei puncte importante. Am uh, aici alături de mine un tank de documente pe care le vom discuta mâine, dar am să mă concentrez pe două puncte. Uh, și anume raportul din proprie inițiativă a doamnei Mina, uh, care include aceste puncte, punctele 17 și 24. La 17, mâine vom discuta despre un text la grupul nostru la nivel înalt, care va fi apoi discutat la birou um, pe care, și care va fi discutată de birou mâine după amiază, mâine seară. Caut acum uh, textul, însă nu-l găsesc acum. Oricum, intenționăm să promovăm acest punct 17 și cred că în ce privește supravegherea punerii în aplicare, trebuie să se scoată în evidență clar că trebuie desemnată o persoană care să se ocupe de această supraveghere. Lucru care nu e prevăzut în raportul MINA, dar știm că mult prea adesea se iau decizii frumoase, dar acestea sunt puse în aplicare realmente când sunt și controlate. Mâine, dacă sunteți de acord, aș propune un lucru care nu e inclus în uh, raportul MINA, dar care, după părerea mea, e foarte important. Raportul MINA uh, cere ca și administrația Parlamentului European să joace un rol fruntaș și voi face mâine această propunere, voi face mâine propunerea ca acest lucru să se aplice și grupurilor politice, pentru că și grupurile politice au o administrație și trebuie să privim ce se întâmplă la acest capitol și în administrațiile grupurilor. Mâine voi aborda subiectul pentru că cred că e unul important în ceea ce privește cererile de la punctul 24A până la C Uh, comitetul răspunzător pentru hărțuire a cerut ca toți membrii să urmeze o formare, având în însă majoritatea, având în vedere părerea majorității, nu va intra însă în vigoare doar acei membri care doresc să ocupe o funcție în Parlament vor fi cei care vor uh, urma această formare. Am discutat despre informarea privind hărțuirea și am cerut ca toți membrii Parlamentului și Parlamentului nou să urmeze această formare, acest curs, pentru că știm că acolo unde se exercită posturi cu o anumită putere politică apar acest gen de probleme. Știm că este un subiect pe care ar trebui să îl urmărim și pe viitor, pentru că E important ca oamenii să conștientizeze, să înțeleagă că și prin fapte nedorite, neintenționate, pot, uh, și aceste fapte pot duce la, un, la hărțuire sexuală și trebuie să fie conștienți de ce înseamnă. La ora actuală discutăm despre crearea unui grup de lucru uh, cu experți independenți. A fost un punct foarte controversat la momentul respectiv părerea majorității a fost de a proceda la nivel intern, de a face totul la nivel intern, însă cred că am putea profita de pe urma includerii unor experți externi, precum sociologi, psihologi și așa mai departe. Și ombudsmanul european din raportul, în raportul ei din 17 decembrie a solicitat uh, crearea acestui grup de experți extern și cred că suntem pe drumul cel bun. În plus, cred că am făcut uh, o serie de progrese în Parlament, însă am greșit dacă am spune că sunt suficiente. Pentru că atâta timp cât nu avem uh, paritate în Parlament, în administrație, peste tot unde trebuie ocupat un loc de muncă, nu vom fi atins uh, ceea ce dorim, ceea ce ne trebuie și vom continua cu eforturile noastre Vom uh, discuta săptămâna viitoare la birou acest subiect. E pus pe ordinea de zi. Ar fi trebuit, a fost și săptămâna trecută pe ordinea de zi, însă doamna raportor nu a putut veni pentru că uh, a fost grevă și trenul ei a fost anulat. Se întâmplă. Oricum, vom recupera la ședința următoare. Mulțumesc! Eh, Dėkuoju Europos parlamento pirmininko pavaduotojai, poniai Evelin. Mulțumesc foarte mult, doamnă Gebhardt, pentru că ați venit în fața comisiei noastre și aș dori să vă mulțumesc pentru implementarea agendei de gen a Parlamentului European. Stimați colegi, aveți întrebări sau comentarii pentru doamna Gebhardt? Vă, vă rog. Pat, mulțumesc. Mă bucur că Evelyn Gebhardt e la noi la comisie și vreau să scot în evidență două lucruri, neapărat. Știu că tu știi deja acest lucru, bineînțeles, însă e important pentru mine să scot în, în evidență. Pentru noi a fost important ca toți cei care poartă o răspundere, bărbați sau femei, să facă un curs pentru a fi informați referitor la ce înseamnă hărțuirea sexuală, mobbing și așa mai departe, pentru că cine poartă răspundere trebuie să asume răspundere și să Uh, cunoască subiectul. E un compromis destul de călduț când spunem, da, bine, nu putem să-i obligăm pe toți să facă un curs, însă cine asumă o funcție, atunci acea persoană trebuie să urmeze cursul. E un compromis călduț, uh, moale, pentru că ne-am fi dorit ca acest curs să fi fost obligatoriu. Și al doilea punct pe care vreau să îl abordez deja a fost amintit, și anume experții externi. Uh, Știm cu toții că există sisteme, Biserica Catolică sau Parlamentul European uh, au uh, sau cine gestionează un uh, cămin pentru orfan, de pildă, toate aceste sisteme au anumite probleme ascunse și iată de ce o soluție realmente bună poate veni doar din afară și Biserica Catolică a încercat să găsească o cale internă de a rezolva problema. Așa face și Parlamentul European la ora actuală, încearcă să găsească o soluție la nivel intern, dar asta înseamnă că se face prea puțin. Știm că acolo unde oamenii lucrează unii lângă alții, unde există disparități în ce privește competențele, puterea de care se bucură fiecare, um, se ajunge la diferite um, atacuri verbale, sexuale și mai departe. Și mi se pare păcat că Există persoane care consideră că Parlamentul ar fi întinat dacă s-ar arăta clar că există anumite probleme în Parlament. Nu! Uh, Parlamentul și reputația acestea ar fi întinată dacă am încercat să punem un capac peste tot ce se întâmplă. Nu înseamnă că reputația Parlamentului va avea de suferit dacă se pune în mișcare o procedură de curățare, dacă există uh, colegi care spun nu accept acest gen de comportament. Doar dacă încercăm să-l ascundem, atunci da. Știm că reticența a fost considerabilă și nu trebuie să uităm că în acest mandat s-a putut ca un deputat polonez uh, să plece fără pedapsă și să spună că femeile merită să câștige mai puțin pentru că sunt mai proaste. Pentru că așa ceva să se fi fost să se fi produs și că există în continuare oameni care fac remarci sexiste și scapă nepedepsiți, atunci, sincer, uh, nu uh, avem de ce să ne mirăm că se întâmplă ce se întâmplă și mă bucur, Evelyn, că tu ești vicepreședinta grupului, însă uh, Uh, din păcate, în ce privește, în ce privește pe noi femeile, s-au făcut, se face prea puțin. Bună sortă sunt, proșu. Domnul Urtasun, vă rog. Mulțumesc, doamna Gebhardt, pentru prezență. Câteva idei. În primul rând, veți propune ca biroul să adopte ceva înainte de sfârșitul mandatului nu avem o decizie, un plan de acțiune pentru birou sau va fi o recomandare din partea dumneavoastră să se facă ceva? Pentru că ar fi foarte importantă o decizie. O altă idee, nu știu dacă o veți discuta sau nu, este uh, o evaluare externă a ceea ce se întâmplă în Parlament. Avem diverse instrumente, munca FAM, raportul anual în legătură cu integrarea perspective de gen, uh, la nivel, grupul la nivel înalt, însă probabil o evaluare externă prezentată în legătură cu toate părțile, componentele Parlamentului în legătură cu egalitatea de gen ar fi de luat în vedere. De asemenea, în legătură cu ce ați spus în legătură cu hărțuirea sexuală din partea membrilor, ați spus că am pierdut votul Uh, data trecută, însă cu alte ocazii am câștigat. Nu știu dacă nu se poate uh, readuce înapoi această teme, temă. Nu știu dacă pot să propui acest lucru la grupul de nivel, la nivel înalt. Ideea mea principală ar fi, deoarece ne apropiem de sfârșitul mandatului, să lăsăm ceva înscris la birou. Ar fi minimul uh, pe care ar încerca, ar trebui să încerci să-l obții mâine la această reuniune. Mulțumesc. În ceea ce privește ultima intervenție, vom uh, lăsa ceva înscris clar, pentru că nu vrem să fi lucrat 5 ani uh, după care să se evaporeze totul. Bineînțeles, vor rămâne documente scris, se vor lua decizii, mai ales în ceea ce privește pregătirea, formarea, pașii pe care i-am amintit, uh, vor fi și decizii, nu doar recomandări pentru administrație. E foarte important pentru că ar fi, bineînțeles, problematic dacă nu s-ar întâmpla așa. Mâine, la grupul la nivel înalt se va decide în acest fel și sunt convins. Ehm, uh, și vom include și articolul 228a, unde se vorbește de, se oferă clarificări în această privință, în ceea ce privește Maria Noichel, uh, mai ales referitor la colegul Corvin Mică, da, el de altfel a fost și președintele ședinței, a avut ghinionul să fie președinte. Și da, a fost uh, pedepsit de prezidiu, a primit o pedapsă ulterioară din partea, din partea biroului, din păcate însă Curtea de Conturi, uh, am cer scuze, um, Curtea Europeană de Justiție um, a afirmat că aceste pedepse pot fi aplicate doar atunci când uh, observațiile sunt uh, neadecvate și creează tumult în Parlament, gălăgie, dacă s-ar fi, deci și acest al doilea element, dacă s-ar fi produs, atunci nu ar fi fost nicio problemă în aplicarea sancțiunii. Între timp, am modificat regulamentul de procedură pentru că așa ceva să nu se mai întâmple, pentru că e inacceptabil. Și asta doar din cauza unei chestiuni procedurale să nu se mai aplice pedepsa. Mi se pare problematic în uh, ceea ce privește formarea profesională. Am uh, avut module în uh, cursurile de pregătire pe care le-am inclus în ceea ce privește interviurile pentru ocuparea, for- pentru ocuparea unui post de muncă mai ales în ce privește acele persoane care participă la selecționarea personalului și discuțiile vor fi promovate în cadrul, um, în cadrul directoratului general. Vom uh, discuta și despre um, îmbinarea vieții profesionale și personale. Acestea vor fi incluse în cursurile de formare. E foarte important pentru ca această segregare inconștientă care se face tot timpul să nu se mai repete. Cred că e un răspuns la ce aminteați. În plus, vreau să adaug că există se prevăd cursuri obligatorii pentru toți colaboratorii deputaților Am spus deja că vom crea acest grup de lucru extern um, cu experți independenți care vor discuta despre hărțuirea sexuală în Parlament și despre rolul celor uh, două comisii de verificare a plângerilor, pentru că am auzit tot timpul din partea celor care vor să înainteze o plângere că aceste organisme nu funcționează cum ar trebui și trebuie să luăm în serios aceste plângeri. Iată de ce am spus că trebuie să se verifice uh, de oameni din afară. Nu a fost un lucru să înțeleze la sine, la birou. La început a uh, existat o majoritate împotrivă, însă între timp cred că am uh, decis și vom uh, proceda în acest fel săptămâna viitoare. După care decizia Comisiei pentru combaterea hărțuirii prin crearea unui singur comitet, uh, asta, această decizie trebuie verificată, Nu știu dacă această decizie se va bucura de majoritate, de sprijinul majorității, însă vom continua uh, pentru că, spuneam, uh, să dorim să se aplice nu doar administrației, ci și grupurilor, astfel încât întreaga organigramă să fie încadrată și să nu apară lacune aici, colo, lacune pe care nu le dorim, pentru că vrem să progresăm. Mi-aș fi dorit să fi fost posibil uh, să luăm decizii mai ferme în diferitele rapoarte, o obligație clară pentru toți deputații, pentru toți funcționarii, pentru toți colaboratorii. Nu am reușit, însă vom continua în viitorul mandat și sunt convinsă că vom reuși în cele din urmă. Mulțumesc! doamnă vicepreședintă vicepreședinte, vă mulțumim foarte mult. Mulțumim pentru munca dumneavoastră. Am făcut un efort în mandatul nostru să asigurăm cea mai bună implementare a perspectivei de gen și sper că munca aceasta va continua și în următorul mandat. Punctul 9 de pe ordinea noastră de zi uh, este studiul în legătură cu integrarea perspectivei de gen în comisiile și delegațiile Parlamentului European. Avem o prezentare a acestui studiu și, de asemenea, o prezentare din partea celor care au întocmit acest studiu astăzi. În primul rând, aș dori să-i dau cuvântul autoarei acestui studiu, doamna Manuela Same Lodovici. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă voi prezenta o actualizare a studiului pe care l-am făcut. A fost vorba de un studiu mai vechi din 2014 în legătură cu măsura în care Comisia FAM și celelalte organisme de integrare de gen din Parlamentul European implementează integrarea de gen în activitățile Parlamentului European, activitățile din iulie 2017 și iulie 2018. Am uh, făcut o analiză a felului în care integrarea perspectivei de gen a fost implementată în uh, Parlament privind uh, rolul Comisiei FAM și uh, funcționarea ei uh, și grupul la nivel înalt pentru egalitate de gen și diversitate. Am uh, analizat și uh, actele legislative și non-legislative produse de Comisia FAM și de asemenea am examinat evoluția componenței Parlamentului din punct de vedere al genului. Ce vedem dacă ne uităm la prezența femeilor în 2018. Aceste femei reprezintă uh, Uh, o, scur, o foarte mică creștere comparativ cu cel de-a, cea de-a șaptea legislatură, 36,1, deci o creștere de 0,3%. Avem mai multe femei în poziții de decizie, 5 uh, vicepreședinți în 14, în cel de-al șaptelea mandat erau doar 3 și jumătate dintre comisiile parlamentare au un președinte femeie. Este o îmbunătățire, cu toate că femeile sunt subreprezentate în continuare în pozițiile de vârf de decizie. Componența de gen a comisiilor parlamentare este foarte diferențiată în funcție de comisie. În unele comisii sunt mai puțin de 20% de femei și doar trei comisii au 50% sau mai multe femei avem uh, și LIBE. Uh, și femeile sunt uh, stau reprezentate în poziții de conducere. Doar două femei din 12 vicesecretari generali și directoare generale, obiectivul pentru 2019 fiind 30%, jumătate dintre direcțiile generale sunt uh, compuse doar din uh, bărbați și doar patru au mai multe femei decât bărbați. Jumătate din directorii generali sunt uh, bărbați și doar uh, în patru există mai multe femei decât bărbați. și um, femeile sunt încă slab reprezentate în audierile uh, Parlamentului European. Evoluția uh, integrării perspectivei de gen în Parlamentul European comparativ cu uh, raportul anterior, constatăm îmbunătățiri, cu toate că sunt îmbunătățiri foarte lente. Există o există un progres în cadrul uh, instituțional, pe lângă FEM, care are rol prin principal legislativ și non-legislativ, există rețeaua pentru integrarea perspectivei de gen, foarte importantă pentru că susține implementarea perspective de gen în celelalte comisii, deci poate să le uh, complementeze și motivul pe care l-am văzut înainte este uh, și al treia instituție, grupul la nivel înalt în legătură cu egalitatea de gen și diversitate, care promovează această perspectivă de gen în structurile și organismele Parlamentului. A pregătit o foaie de parcurs pentru a crește reprezentarea femeilor în uh, poziții de decizie la, până la 40% în 2020. Vedem un grad mai mare de includere a sugestiilor și amendamentelor FEM în um, rapoartele altor comisii. Însă, mai rămân și alte lucruri de făcut, uh, în special în ceea ce privește coordonarea între diversele organisme care susțin integrarea perspectivei de gen în Parlament. În acest tabel, nu știu dacă se vede din sală, însă apare în raport uh, lista uh, pașilor principali instituționali care au fost adoptați în Parlament începând cu 2003 în ceea ce privește integrarea perspectivei de gen. Și după cum vedeți, în ultimii ani, din 2016, foarte multe lucruri s-au făcut, o rezoluție în legătură cu integrarea perspectivei de gen, orientări, numirea unui raportor permanent, raportul vicepreședintelui uh, biroului pentru egalitate de gen și, în ultima plenară, o rezoluție în legătură cu care a fost adoptată în ianuarie anul curent, în legătură cu integrarea perspectivei de gen. Deci s-a făcut destul de mult în ceea ce privește uh, uh, pași instituționali. Dacă ne uităm la ce a făcut Comisia FAM în anii pe care, anul pe care l-am analizat, există o îmbunătățire comparativ cu perioada examinată din 2014 dintre 2011 și 2013 în ceea ce privește adoptarea sugestiilor și amendamentelor FAM la alte comisii. Dar în această perioadă FAM nu a produs niciun fel de raport legislativ. Este o parte a problemei. În această perioadă însă FAM a produs uh, nouă rapoarte de inițiativă în legătură cu capacitarea, hărțuirea sexuală și violența împotriva femeilor, dar și anumite aspecte care nu sunt de obicei asociate cu egalitatea de gen, cum ar fi schimbările climatice, sectorul presei. Deci eh, s-a intervenit și în alte domenii strategice, lucru foarte important pentru că integrarea perspectivei de gen înseamnă integrarea și în alte domenii strategice, nu doar în cele care uh, sunt uh, în mod clar legate de egalitatea de gen. Sau uh, s-a redactat un raport non-legislativ în legătură cu Convenția de la Istanbul, în legătură cu prevenirea și compararea violenței împotriva femeilor, 13 avize, inclusiv, inclusiv 259 de sugestii, sugestii, în special în legătură cu egalitatea de gen și 213 amendamente de gen la 6 rapoarte ale altor comisii și este interesant să vedem uh, gradul în care aceste sugestii din avize și amendamentele au fost acceptate de către celelalte comisii. Aveți aici uh, cele 13 avize și cele 259 de sugestii care au fost introduse în cele 7, 8 comisii, 7 comisii Și după cum vedeți, 47,5% dintre ele, la sută dintre ele au fost acceptate parțial sau complet, mai mult, mai puțin decât jumătate, dar mai mult decât în perioada anterioară. Și vedeți că numărul de sugestii care au fost uh, aprobate în deplin sau parțial uh, cunoaște o schimbare foarte mare în funcție de comisie. S-au acceptat cel mai mult la comisia jurii, și cel mai, la nivel cel mai scăzut la Comisia Bugete și un nivel foarte scăzut și la Comisia Libe. Poate însă ar trebui să încercăm să vedem de ce s-a întâmplat acest lucru. Și o altă parte privește amendamentele care au fost mult mai punctuale Aici avem o rată mai mare de aprobare, 63%. Când acele amendamente, aceste amendamente au fost uh, aprobate de către cele cinci comisii și, uh, din nou, uh, cea mai ra- scăzută rată este de, în Comisia ECON, Este foarte dificil să uh, introducem perspectiva de gen uh, în acest domeniu. Ar trebui să facem ceva. De asemenea, la Envy este o adoptare destul de scăzută, 27%, și proporția cea mai mare este la Ample, însă proporția este mai mare, uh, se înțelege mai bine de ce ocuparea este o problemă care ține de perspectivele de gen. Am încercat să vedem și dacă uh, există o legătură între gradul de acceptare a sugestiilor sau ale amendamentelor de la celelalte comisii, dacă acestea au legătură cu uh, prezența eurodeputaților femei în aceste comisii, dacă acolo unde erau mai multe femei se adoptau mai multe amendamente sau sugestii de la Comisia FAM, însă se pare că nu există o corelare sau dacă există este foarte slabă. Capacitatea raportorului este mult mai importantă decât prezența femeilor. O altă posibilitate a fost ca Uh, a fost concordanța între grupul politic, uh, între raportor și comisia respectivă, însă și aici corelarea a fost sabă. Mai important era, uh, mai important era caracterul public al problemei Uh, în legătură cu acele aspecte care erau văzute ca având legătură cu aspectele de gen și nu în alte domenii. Este foarte dificil să se accepte aceste sugestii sau amendamente în alte domenii, pentru că nu se cunoaște importanța acestei abordări de, a egalității de gen Așadar, recomandări. Prima, ca FAM, este foarte asemănătoare cu recomandările pe care le-am făcut cu, în urmă cu patru ani. Dacă privim ultima rezoluție aprobată în ianuarie anul curent, rezoluția încearcă să susțină un rol foarte puternic al FAM. O problemă este statutul FAM este o comisie orizontală, deci are o capacitate foarte mare de intervenție în toate domeniile, însă foarte rar răspunde de vreo procedură legislativă. Deci, poziția sa între comisiile parlamentare este una hibridă, pentru că nu există putere reală de decizie, dar se poate afecta uh, procesul decizional al celorlalte comisii. Deci, este important pentru a avea mai succes, mult succes în uh, afectarea procesului legislativ în toate domeniile ca rolul atribuit, atribuit Comisiei FAM să fie consolidat și în rezoluție se, este scris că uh, Celelalte comisii ar trebui să considere cu atenție sugestiile și amendamentele Comisiei FAM. Este important, important uh, autoritatea și reputația raportorilor FAM. Acestea trebuie să fie, acești raportori trebuie să fie puternici și să poată să afecteze alte aspecte la alte uh, comisii. De exemplu, pentru a îmbunătăți uh, caracterul pregnant al perspectivei de gen în domeniile care nu sunt de obicei considerate relevante, este pentru egalitatea de gen, este important ca FAM să uh, stimuleze dezbaterea în legătură cu felul în care perspectiva egalității de gen poate să îmbunătățească aceste domenii, în special domeniile care nu se consideră că au legătură cu egalitatea de gen deci trebuie să se planifice uh, cu grijă rapoartele de inițiativă prin implicarea uh, celorlalte comisii, prin rapoarte comune, pentru a fi mai ușor să se integreze această abordare și, de asemenea, pentru a stimula dezbaterea publică în înăuntru și în afara Parlamentului European, în special în acele domenii unde egalitatea de gen este trecută cu vederea pentru că trebuie să uh, facem o conștientizare că această problemă este importantă nu doar pentru femei. Pentru a îmbunătăți rolul, pentru a crește rolul FAM, bineînțeles există necesitatea de a consolida rolul în propunerile legislative și aici uh, este un rol foarte important al președintei și secretariatului necesitatea de a planifica strategic împreună cu alte comisii pentru a crea un mecanism de preangajare care să asigure o interacțiune mai bună în legătură cu aspectele de egalitate de gen. Trebuie să existe o selectivitate mai mare în redactarea vizelor, pentru că am constatat și în raportul anterior că FAM că oamenii sunt copleșiți, trebuie să eurodeputații sunt uh, copleșiți, trebuie să își dea avizul pentru toate aspectele și aici poate o selecție mai bună ne-ar permite un impact mai mare. De asemenea, implicarea eurodeputaților care nu sunt membri FAM în uh, redactarea amendamentelor de uh, integrarea perspective de gen pentru a crește conștientizarea. De asemenea, așa uh, apare în ultima rezoluție, o mai, este nevoie de o mai bună coordonare între uh, cele trei organisme, FAM, uh, grupul la nivel înalt, și necesitatea de a consolida rolul rețelei pentru integrarea perspectivei de gen, pentru că în acest fel putem ajuta FAM uh, în, o să obțină o rată mai mare de aprobare a amendamentelor și sugestiilor. Aceasta este o listă de subiecte pe care ar trebui să punem accentul, precum și monitorizarea foi de parcurs redactate de către grupul la nivel înalt. Good, I'm done. Și acum ca să închei, pentru că am terminat, asta s-a discutat în s-a discutat înainte despre hărțuirea sexuală. Practic e aceeași problemă. Trebuie să consolidăm capacitatea de a integra perspectiva de gen în comisiile și organismele Uniunii Europene, folosind de experți interni și externi, instruind, pregătind atât eurodeputații cât și membrii personalului secretariatului, promovând noi instrumente precum evaluarea impactului de gen. Sunt foarte multe instrumente care au fost uh, create pentru a putea fi folosite. Trebuie să promovăm utilizarea acestor instrumente, studiile și cursurile cu privire la perspectiva de gen, inclusiv pentru secretariat. Gata! Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult pentru acest studiu. Vă mulțumim și pentru că ați venit să-l prezentați. Doamna Daniela, dorea să spună ceva? Maria Noichel, do you have some? No, no. Doamna Noichel, aveți ceva de spus? Yes, yes, I think, I think it's possible. Dar kartą ačiū labai, labai vertingas. Da, încă o dată vă mulțumim foarte mult. Studiul dumneavoastră este foarte important. Pentru că, practic, trece în revistă toată activitatea Parlamentului și în ce mod se poate îmbunătăți perspectiva de gen în fel cum e ea integrată în diversele delegații. În ce mă privește, pot să vă spun că la Comisia pentru Bugete și Ministerul Finanțelor, pentru că eu acolo am lucrat, la Ministerul Finanțelor în Lituania, niciodată nu a acordat uh, suficientă atenție egalității de gen. Trebuie multe eforturi în acest sens. Studiul dumneavoastră este perfect, propunerile sau sugestiile sunt valoroase și cred că noul Parlament, noua Comisie FEM o să dedice tot de multă atenție acestei problematici. Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea noastră de zi. Mulțumesc tuturor care tuturor celor care au luat parte. Uh, mulțumesc uh, și ție, Maria, pentru că ai rămas până la sfârșit. Mulțumesc secretariatului. Toată lumea și-a dat silința, a dat dovadă de profesionalism. Mulțumesc tuturor consilierilor și grupului care a venit uh, la invitația lui Maria Neuchl din Germania. Mulțumim și interpreților pentru munca lor uh, responsabilă și uh, atitudinea serioasă. Sunt convins că ne vom revedea cu toții în iulie la următoarea ședință. Mulțumesc! Thank you. Thank you. Thank you. It's very good.